colleagues um, although not not all uh... dragi colegi nu toți raportorii din umbră au ajuns în sală, dar programul pentru această dupămasă este foarte încărcat, așa că vă propun să începem. Avem 45 de minute pentru întrebări și răspunsuri cu partea europeană a grupului transatlantic de experți privind protecția datelor, care ne vor informa în legătură cu situația discuțiilor cu autoritățile americane. S-au întâlnit de două ori în iulie și odată săptămâna trecută, pe 19-20 septembrie, la Washington, domnul Paul Nemitz va lua cuvântul în numele delegației UE în acest grup de lucru după aceea vom da cuvântul raportorului și raportorilor din umbră să pună întrebări. Vă voi ruga să răspundeți și apoi, dacă mai e timp, voi, vom da cuvântul și altor deputați. Domnule Nemiț, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. A avut loc um, a doua ședință a grupului de lucru în septembrie, prima fiind uh, una doar exploratorie pentru a vedea dacă pot avea loc astfel de întâlniri. La a doua ședință, partea americană a vorbit despre mecanismele de supraveghere, adică de pentru a se asigura că serviciile secrete din Statele Unite acționează conform legii americane și ni s-au prezentat două sisteme de supraveghere executivă. Ni s-a făcut o prezentare de către ofițerul pentru uh, date private uh, de la Casa Albă și uh, persoana care supraveghează toate urgențiile americane care se ocupă de chestiuni de securitate națională. Ne-am întâlnit uh, cu reprezentanța ai Senatului și ai uh, Camerei Deputaților, uh, Comisia pentru um, uh, supraveghere și uh, date secrete și cu Departamentul de Justiție. Partea americană ne-a permis să ne întâlnim cu președinții comisiilor cărora președintele Obama le-a uh, dat sarcina de a face propuneri de reforme în legile privind supravegherea și practicile de supraveghere în Statele Unite. Unul dintre aceste um, organisme este PICLOP și ne-am întâlnit cu președintele acestuia. Este un organism uh, care, conform legii, supraveghează toate activitățile antitero, antiteroriste în Statele Unite și uh, vă uh, pregăti un raport în curând în legătură cu următoarele aspecte. Activitățile serviciilor secrete ale SUA în activitățile antiteroriste sunt legale conform legii? Legile conform cărora funcționează sunt constituționale și chiar dacă aceste activități sunt legale și constituționale, este cea mai bună politică și ne-am întâlnit și cu reprezentanții altui organism creat de președintele Obama, un organism uh, creat pentru a face propuneri de, a, de moduri în care se pot, toate folosi mai bine tehnologia, um, reconciliind obiectivele de securitate națională cu preocupările legate de viața privată. Este un organism ad hoc uh, care va pregăti un raport scris spre sfârșitul anului și oral în fața președintelui la 22 de, zile după uh, ședința noastră. Ambele grupuri ne-au dat impresia că există o anumită deschidere uh, spre schimbare și președintele grupului ad hoc ne-a spus că o parte a mandatului lor este să studieze implicațiile legate de politica externă. Am pus, bineînțeles, întrebări. Și în legătură cu um, acoperirea activităților lor în ceea ce privește pe cetățenii europeni și impactul asupra cetățenilor europeni, dar mi s-a răspuns doar în legătură cu activitățile de supraveghere. Și anume, au încercat să ne, să ne demonstreze în mod impresionant că în sistemul american se fac uh, verificări că agențiile respectă legea americană. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Then I'll first ask uh, the Mulțumesc. Voi da mai întâi cuvântul domnului raportor Moraes. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că mai mulți raportori din umbră au venit în sală de când a început prezentarea. Doresc să-i mulțumesc lui Paul Nemitz pentru faptul că a făcut o prezentare scurtă pentru a ne permite să punem întrebări și cred că a dat o structură um, schimbului nostru de întrebări și răspunsuri. Îi mulțumesc pentru că ne-a spus pe scurt ce s-a discutat. Mai întâi, ați avut impresia, ați, ați putut estima câți cetățeni europeni au fost afectați de aceste activități, presupuse activități? Ați înțeles uh, câți cetățeni au fost afectați direct sau indirect de activitățile de supraveghere ale, ale SUA? Ați putut să estimați gravitatea efectelor potențiale? Ați putut estima modul în care sunt colectate metadatele? Ar fi interesant de știut dacă în conținutul, prin conținut, în conținutul acestor întâlniri se numără și aceste aspecte. Vorbiți despre sistemele de supraveghere. Uh, Um, sunt lucruri importante, interesante, dar poate că există activități care sunt legale conform legii americane, dar în cazul cetățenilor europeni ne încalcă drepturile fundamentale. Un exemplu este colectarea datelor prin, de pe rețelele de uh, fibră optică. Ați discutat despre asta la, șed- la întâlnirile dumneavoastră, la nivelul la care ați discutat lucrurile și dacă da, vă rugăm să ne dați mai multe detalii, să ne spuneți dacă aceste elemente au făcut parte din uh, discuțiile dumneavoastră. În, uh, în legătură cu uh, principiul de safe harbor, um, standardele de safe harbor um, trebuie reevaluate. Trebuie să vedem uh, dacă principiul este compatibil cu legea europeană. Care sunt reacțiile americane la uh, anunțul Comisiei că vor uh, că se va evalua uh, acest concept până la sfârșitul anului ați observat provoință din partea americanilor de a discuta posibilitatea de, um, de modificare sau de reevaluare a principiului de safe harbor? Mulțumesc! Domnul Vos nu pare să fie în sală, ca raportor din umbră din partea PP-ului, a fost adineaur, dar a dispărut. Mi se spune că vine. Atunci sărim peste domnul Vos, sar și pentru, peste uh, dreptul meu, de la cuvântul acum, voi la cuvântul la sfârșit, dau cuvântul verzilor. Mulțumesc. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit din nou la audierea noastră. Am impresia că la nivel de substanță, aceste măsuri de supraveghere, nu ni se va spune prea mult deocamdată, dar mă voi concentra pe ceea ce ați putut obține de la, din aceste întâlniri și ne punem întrebarea dacă avem vreo șansă să facem ceva, să schimbăm ceva și eu am impresia că unii spun că nu avem nicio șansă. Pentru că nu există nicio schimbare de mentalitate în Statele Unite în legătură cu acest uh, lucru. V-aș întreba dacă credeți că uh, are loc vreo schimbare de mentalitate în Statele Unite în legătură cu această dezbatere? Am citit diverse opinii. Oare e posibil uh, să se revoce o parte din aceste temeiuri juridice? Și a doua mea întrebare, se pare că există o neînțelegere în legătură cu faptul că noi, europenii, avem întrebări doar în legătură cu legalitatea acestor măsuri de supraveghere, uh, dar legalitatea față de legea europeană, dar nu și față de legea europeană. Și tocmai asta trebuie să dezbatem. Și aș dori să știu, în urma acestor întâlniri, dacă ei înțeleg diferența și anume că chiar dacă legea autorizează această supraveghere în Statele Unite, aceste activități ar însemna, ar putea însemna totuși o încărcare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni și ale principiilor noastre fundamentale. Mulțumesc! Domnul Vos tot nu a venit. Are cuvântul doamna Ernst. Thank you very much. Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Cred că am ajuns într-un punct în care trebuie să ne gândim dacă dorim să continuăm sau nu, ca și până acum. Am ajuns un pic mai târziu, însă un coleg mi-a spus că uh, fondul nu a fost chiar uh, foarte în regulă. Pentru mine un punct decisiv, pe, decisiv pentru această chestiune ar fi să uh, auzim la această audiere uh, exact ce părere aveți dumneavoastră specific, pentru că ce ați spus până acum îmi strânește dubii. Aș avea câteva întrebări, după părerea mea, sunt pertinente. Cum continuă lucrul în acest grup? Cum procedați concret ce se întâmplă, ce documente primiți, ce fel de acte studiați, ce fel de lucruri aveți la dispoziție? Ce este aici exact? Aș vrea să știu foarte clar uh, ce fel de procedură urmați. După ce reguli se investigează, uh, SUA, regulile SUA, regulile UE, pentru mine toate acestea sunt absolut neclare. Există o vreo probă cât de slabă că a existat această supraveghere realmente? Există o bază pe care să putem discuta? Sau, ă, după cum toată lumea știe, ă, trebuie să știm cifre. Eu vreau cifre, vreau rezultate clare, pentru că altfel nu are niciun sens să mai stăm aici. Aș vrea să aflu toate acestea. Mulțumesc și la fix, domnul Fos. Îmi pare rău, nu am putut asculta declarațiile cu toate acestea. M-ar interesa uh, cum anume se poate sau ce fel de garanții putem da SUA că se, ne poate da SUA că se, se exclude spionajul economic. Și asta ținând cont de faptul că au fost preluate date de firme private. Vă mulțumesc! Foarte rapid, domnule Kirkhope, doriți să interveniți? Not at this stage. Okay, then I'll give myself the floor. Domnul Kirchhoff nu dorește să intervină, atunci voi lua eu cuvântul. Domnule Nemeț, vă rog să nu luați în nume personal, însă sunt foarte sceptică în ceea ce privește utilitatea acestei întregi operațiuni. Nu cred că vorbim doar despre o chestiune administrativă care ar trebui să fie um, rezolvată de funcționari civili, indiferent cât de delicați sunt rezolvării problemei. Apoi nu văd cât, cum ar putea fi util pentru o delegație din UE să meargă la Washington, unde să dea lecții despre legislația europeană. Aceste lucruri pot fi citite într-o carte. Trebuie să vedem ce este important pentru noi, dacă a fost încălcată legislația UE. Însă aceasta este responsabilitatea noastră, nu a Guvernului Statelor Unite. Apoi mai spuneți că v a făcut o prezentare cu privire la mecanismele de supraveghere și ați considerat că acestea sunt impresionante. Însă parte din toată această operație se bazează pe legislație secretă aplicată de curți judiciare secrete. Cum vi se pare acest lucru impresionant? Dacă dumneavoastră considerați că acest lucru este impresionant, chiar mă întreb cum uh, vi se par alte mecanisme de supraveghere. Eu cred că tot acest exercițiu este mai degrabă simbolic. Dar poate că sunt cinică. Nu mai avem raportor în umbră. Prin urmare, îl voi ruga pe domnul Nemeț să răspundă și apoi voi da cuvântul celălalt colegi. Da, mulțumesc foarte mult. Voi începe cu întrebarea referitoare la cum funcționează procesul. Pentru fiecare întâlnire avem uh, o discuție cu privire la ordinea de zi și există o regulă nescrisă, ca să zicem așa, care zice că dacă nu ne putem uh, hotărâ asupra ordinii de zi, atunci um, gazda hotărăște asupra ordinii de zi. În acest, mom- în acest caz, SUA a insistat să, să ne concentrăm pe supraveghere. Noi credem că, într-adevăr, ar fi trebuit mai mult să ne concentrăm pe area de acoperire și pe um, area de aplicabilitate a activităților. Însă și supravegherea este importantă, deoarece face parte din proces. Documentele pe care le avem în fața noastră sunt uh, din domeniul public. Noi nu primim documente din partea Guvernului Statelor Unite și nu putem discuta în mod detaliat de um, programul, deoarece sunt informații clasificate din câte ni s-a spus. Guvernul a oferit un tur ghidat prin uh, al judecăților declasificate, al hotărârilor judecătorești declasificate. Sperăm ca la următoarea întâlnire să vă putem prezenta aceste lucruri, deoarece este important pentru noi să înțelegem relevanța acest, activităților acestor curți pentru cetățenii europeni, mai ales în ceea ce privește articolul 702 cercetările noastre ne-au arătat că există o anumită legătură cu articolul 702. În cadrul strângerii, procesului de strângere de informații vom întreba, îi vom întreba pe colegii noștri americani mai multe lucruri în așa fel încât să înțelegem mai bine. Deoarece s-ar putea să fie vorba de elemente de protecție a datelor pentru cetățenii UE. Apoi, Prima întrebare a domnului Mars. Moraes. Le-am cerut celor din guvernul SUA să ne ofere măcar ceva um, cifre orientative cu privire la câte persoane sunt afectate. Guvernul SUA a făcut public un procent al traficului total de internet atins de NSA și le-am atras atenția că nu ar trebui să fie foarte dificil în ceea ce privește metadatele stocate conform articolului 215, datele spre telefoane, să ne ofere un număr orientativ cu privire la câte numere europene de telefon au fost afectate, numere de la care s-a sunat înspre SUA și care au fost sunate dinspre SUA. Pentru noi ar fi important să înțelegem impactul accesului la cablurile transatlantice. Până în prezent nu am primit niciun fel de indiciu în acest sens. În ceea ce privește articolul 215, s-a confirmat colectarea în masă a metadatelor de la acest articol. De asemenea, s-a confirmat că articolul 702 este bază legală pentru programul PRISM ne-a fost prezentat drept un program țintit. Însă colectarea de masă a, tuturor, a tot ceea ce trece prin cablul transatlantic nu a fost nici confirmată, nici infirmată. ne am arătat Statelor Unite faptul că sunt importante, într-adevăr, prezentările cu privire la supraveghere, însă pentru a înțelege impactul asupra cetățenilor europeni, noi trebuie să ne concentrăm mai mult pe ce este de fapt legal în legislația SUA. Grija principală nu este aceea că oamenii sunt cetățenii spionează în mod ilegal al, um, alți cetățeni, ci faptul că este important să ne concentrăm pe elementele legale. Dorim așadar mai multă claritate vis-a-vis -vis de activitățile legate de colectarea informațiilor care trec prin cablul transatlantic. Le-am spus colegilor noștri, mai ales că ne interesează mai ales că majoritatea informațiilor care trec prin cablul transatlantic sunt, nu sunt comunicări internaționale cu Statele Unite ale Americii, ci comunicații domestice dacă trimiți un SMS sau dacă trimiți un mesaj WhatsApp din Europa, de la mine la tine. Este o comunicare pur intraeuropeană, însă informația trece prin SUA. Dacă un cetățean din Europa face o căutare pe Google și acest lucru trece prin SUA și prin calculatoarele din California. Am discutat despre toate aceste întrebări, însă din nefericire, până în prezent, nu am primit răspunsuri. Domeniul de aplicare este acela al colectării de informații, așa că nu discutăm despre reforma principiului de safe harbor. Am atras atenția însă guvernului asupra acestui lucru și asupra relevanței principiului de safe harbor. Ce am, ce am constatat? Am constatat că s-a amplificat uh, discuția, mai ales cea pe care am auzit-o în legătură cu SWIFT. Nu dorim ca tratatul să fie subminat de activitatea unilaterală. Întrebarea domnului Albrecht, care este evaluarea noastră în ceea ce privește schimbarea, dacă există vreun impuls politic pentru schimbare. Noi suntem doar funcționari civili și acționăm aici sub autoritate politică. Președinția și Comisia Europeană împreună cu reprezentanții statelor membre. Dialogul a început din punct de vedere politic și are loc între vicepreședinte și domnul Holda și noi suntem doar funcționari. Puteți fi sigur că vicepreședinta însăși nu numai că a început acest dialog, ci raportează și este pe deplin angajată în toată această activitate. În ceea ce privește faptul că există două corpuri care au fost uh, sesizate de către președinte să propună schimbări, ei bine, există indicii cum că se manifestă un oarecare interes față de posibile alternative sau opțiuni. Am aflat de asemenea că industria din America este din ce în ce mai uh, vocală și față de public și față de guvern și acuză posibilele efecte negative pe care le-ar putea avea activitățile guvernului american asupra afacerilor sale. Este vorba așadar despre chestiuni de libertăți civile interne, iar apoi mai există o dezbatere cu privire la impactul asupra economiei internaționale. Există și părți interesate americane care vorbesc în numele oamenilor din afara Statelor Unite, ale căror ale căror drepturi fundamentale sunt afectate de către aceste activități. De fiecare dată când aceste grupuri vorbesc, suntem foarte bucuroși pentru că nu se întâmplă des. Studiem opiniile curții FISA, nu avem opinie finală asupra lor. Așteptăm explicații ale relevanței activităților curții FISA. Vrem să vedem care este relevanța directă pentru cetățenii UE. În ceea ce privește spionajul economic, am primit uh, garanții orale repetate conform cărora în uh, legislația SUA este ilegal să se organizeze spionaj economic. Domnul Obama, domnul președinte Obama a repetat acest lucru în Suedia. Nu am primit nimic în scris, nu am primit niciun, nicio indicare uh, clară privind uh, textul legislativ care exclude acest lucru. Apoi, firmele de consultanță și contract consultanții privați care oferă servicii guvernului Statelor Unite, de asemenea, nu trebuie să folosească, el trebuie să nu folosească aceste informații în alte scopuri. S-a luat notă de interesul nostru și sperăm că pe viitor, într-o întâlnire Um, specifică, vom primi mai multe informații în acest sens. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Poate în ceea ce privește întrebarea domnului Vos, vom putea să ne adresăm și altor uh, direcții generale. Două persoane au cerut cuvântul, domnul Sipel și dom doamna Sipel și doamna Weinharzen. Domnul Brons, de asemenea, doamna Ludford. Cred că atât, doamna Sipel. Vă rog frumos și domnul Morva, doamna Morvai. Vă rog nu mai mult de două minute, maximum. Thank you. Um, ich möchte mich auf... Mulțumesc. Aș dori să mă refer la două domenii tematice. La ultima reuniune cu domnul Nimitz am vorbit despre supraveghere uh, și s-a spus că uh, domeniul de aplicare și uh, acoperirea datelor, sau cum vreți să-i spuneți, ar fi un subiect important. Este uh, neces necesar să să existe un for care să supravegheze datele, însă mai important decât atât ar fi să știm dacă există mecanisme de reflexie în Statele Unite cu privire la modul de punere în aplicare a acestei supravegheri și la limitarea strângerii de date. Sau Comisia și Consiliul ar putea să dea uh, indicii SUA despre cum s-ar putea proceda. Uh, în ceea ce privește colectările de date și care dintre ele sunt legale și care ilegale, ar fi bine să știm acest lucru într-adevăr, dar ceea ce este legal în SUA trebuie să corespundă și cu prevederile noastre și nu să încalce legi pe care noi le considerăm acceptabile democratic. Un ultim punct se referă la spionajul economic, un subiect care revine în permanență dat fiind cât de uh, rapid sunt uh, confundate interesele private cu interesele profesionale chiar de către NSA, mă întreb dacă n-ar fi cazul să ne gândim la reglementări uh, noi sau dacă nu cumva ar trebui să clarificăm această problemă a împletirii datelor personale cu cele profesionale. Și apoi, în documentele din Marea Britanie, am găsit uh, o ultimă frază, spune vorbitoarea, am găsit și referiri la interesele economice. Se pune problema dacă există anchete sau discuții în UE pentru a clarifica acest punct. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Mulțumesc. Și eu uh, sunt cam de aceeași părere cu colegii și colegele care au vorbit. Consider că am primit deocamdată relativ puține informații de fond. Avem uh, am avut uh, la dispoziție patru luni uh, anul acesta pentru a încheia acest dosar și cred că tot ce avem la dispoziție este doar o privire de ansamblu a situației. De fapt, ar fi trebuit să primim uh, informații mai concrete, inclusiv un calendar concret. Se pune, sigur, și problema dimensiunii cantitative la care s-a referit colegul Moraes și, de asemenea, se pune și problema dimensiunii de conținut a întregii situații. Ar fi foarte important, la punctul 3, să uh, uh, constatăm că există în, în moduri diferite de a înțelege problema, de a înțelege situația. Am auzit că în uh, Statele Unite ar exista un fel de uh, openness for change, deschidere către schimbare, însă mi se pare că e cam puțin. Eu cred că ar trebui să aflăm la modul concret despre ce este vorba în această schimbare de atitudine. Mulțumesc, domnul Bronz. Okay. <coughs> Uh, Mr. Zelis. S-a spus că, domnul Limeț a spus că SUA s-a concentrat pe supraveghere. Bineînțeles, se pare că nu îi interesează dacă este legal în alte sisteme legislative, doar în al lor. Poate că SUA crede că există o singură formă de uh, lege, și adică legea Statelor Unite, și că toate celelalte sunt uh, niște obiceiuri tribale, drăguțe, care nu trebuie să-i deranjeze. O parte din problemă este aceea că accesul obținut a fost uh, utilizat pentru a trece cu anumite tehnologii date, pentru a transmite date, conform acestui acord. După cum a spus domnul Ziller, SUA are tehnologia de a insera comunicații care nu sunt trimise Statelor Unite. Chiar dacă acordul ar fi suspendat mâine, Uh, SUA nu ar fi împiedicată să acționeze unilateral. Poate cea mai mare speranță noastră ar fi aceea de um, o reacție din partea cetățenilor SUA. La, sfârș, la urma urmei, aceste informații ar putea fi utilizate și împotriva lor. Mulțumesc. Doamna Ludford. Îmi pare rău că nu am auzit uh, prima parte a comentariului, a comentariului domnului Nemeț, însă mă întrebam dacă ne puteți spune, dacă ați fost surprins de faptul că trezoria americană a recunoscut în replica față, ă, pentru doamna Malmström Așadar, trezoreria americană a recunoscut faptul că se obțin o informații SWIFT în afara cadrului uh, ă, TFTP. Aceasta spune domnul Cohen. El vorbește despre citații. Nu spune dacă sunt adresate Swiftului sau unor instituții financiare, însă se vorbește despre citații. Nu menționează nimic despre faptul că aici ar intra sau nu uh, interceptarea în aval de către NSA. Credeți că acest lucru ar fi o încălcare a tratatului SWIFT? Dacă ei ar continua cu aceste citații sau ordine, credeți că ar fi o încălcare a tratatului? Sau, în opinia dumneavoastră, tratatul SWIFT trebuie să fie atot cuprinzător și să înlocuiască orice alte citații? Apoi, accesul direct de către NSA sau alte organizații. Acest lucru nu are nicio legătură cu legislația europeană, deoarece legislația europeană nu reglementează agențiile naționale? Care este evaluarea legală? Doamna Morvai, următorul vorbitor. Tépen, elnézést kérek, én se hallottam az elejét. Egy olyan kiség... Mulțumesc! Nu am uh, ascultat de la început, din păcate, însă cred că am avut o situație ridicolă aici, pentru că de la ora 2 la 3 s-a ex a existat o reuniune la care Uniunea, Uniunea Europeană a criticat Azerbaijanul pentru că încalcă drepturile omului. Mi se pare că e o situație bizară și tragic, comică, că în timpul pauzei uh, comisiei noastre s-a petrecut această reuniune. Doamna Indveld a spus că nu este neapărat necesar să uh, citim toate rezumatele despre legislația americană și despre toate hotărârile diverselor instanțe din SUA care îi vizează pe cetățenii europeni care au uh, fost victima uh, spionajului. Eu sunt împotrivă, eu cred că avem nevoie de aceste documente. Ca juriști descoperim aici lucruri foarte ciudate. În documentul pe care l-am primit, în documentul FISA, la pagina 21, 21 se spune că atunci când se colectează date, este întotdeauna posibil să se obține date care uh, pot fi utilizate într-o zi sau în altă zi împotriva terorismului. Deci orice fel de colectare de date devine acceptabilă. Poate că acest lucru este, este justificat uh, în legislația europeană, dar în niciun caz în cea europeană. De exemplu, anumite forme de pornografie infantilă sunt poate acceptabile în SUA, însă în Europa e clar că trebuie să protejăm copiii. Mai mult, dacă un lucru este acceptabil sau legal în SUA pentru că ei au o anumită viziune a drepturilor omului, asta nu înseamnă că trebuie și noi să acceptăm acel lucru. Trebuie să ne pronunțăm împotrivă și să apărăm victimele. Domnul Schlitter Da, noi suntem aleși publici și deci avem dreptul să știm ce fac administrațiile noastre. Dacă autoritățile americane sunt uh, partenerele noastre, trebuie să ne pună la dispoziție toate informațiile ca să putem uh, evalua. Nu cred că ajunge o declarație orală din partea americanilor. Ce facem uh, noi trebuie să fie legal, pentru că noi nu știm cum interpretează ei acele prevederi și nu putem ști decât cu acces la documente. Oamenii nu mai au încredere în noi din cauza acestei supravegheri în masă și deci nu putem să judecăm dacă totul este legal, decât dacă ne pun la dispoziție toate informațiile despre legile respective. Nu se poate să ne dea uh, doar declarații. Un exemplu, în legătură cu secretele comerciale. Ei ne zic, stați liniștiți, că este uh, interzis. Dacă citiți alineatul 1833 dintr-o lege a lor, se spune că acest capitol nu interzice o astfel de activitate dacă este desfășurată de guvern. Deci dacă guvernul o face, e perfect. Atunci ce rost mai are această declarație orală? Mulțumesc! Astfel am încheiat lista vorbitorilor și am să-l rog pe domnul Nemitz să răspundă. Aș mai adăuga un element. Ați spus că membrii Congresului participă și ei la aceste sesiuni. Vă rog să ne dați mai multe informații. Oh. Da, în legătură cu ultima întrebare, estimată doamnă președinte, ne-am întâlnit separat la congres cu funcționari de la Comisia de Supraveghere a Informațiilor din Senat și din Congres cu uh, personal majoritar și minoritar și am avut un schimb de opinii de o oră. Dar ei nu participă la, guverna, la discuțiile guvernului. La întrebarea doamnei Zipel în legătură cu uh, limitarea uh, supravegherii strategice fără suspiciuni. Și anume chestiunea uh, transatlantică, a telegramelor transatlantice. De fapt, nu știm mai multe din, după conversațiile cu SUA, nu știm exact ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă acolo. Nici nu au confirmat, nici nu au infirmat uh, faptul că ar fi luat date din aceste telegrame transatlantice. La reuniunile noastre, uh, Ministerul, Departamentul de Justiție din SUA este interesat de cele mai bune practici în domeniul legislației despre supraveghere și de aceea ne-au prezentat uh, următorul uh, număr, vreau să mă refer la această cifră impresionantă, nu vreau să emit o judecată de calitate, însă numărul de organisme de supraveghere este impresionant la Departamentul de Informații Naționale, la Departamentul de Justiție, la fiecare uh, instituție au astfel de uh, organe. Ne-au spus că la Congres au 30 de persoane care ajută ambele com uh, comisii de supraveghere ale ambelor camere. Uh, nu am verificat cu exactitate care este cifra aceasta în statele membre. Deci, întotdeauna ei, la, la ei ricoșează întrebările despre supraveghere. Ne întreabă mereu cum procedăm noi în Europa. Și așa putem conversa la nesfârșit, dar dacă vreți să vedeți supraveghere de către serviciile de informații fără suspiciuni, uitați-vă la situația din statele membre. Veți găsi exemple bune, veți găsi exemple foarte proaste, dar veți vedea că în multe state membre se limitează mult mai sever aceste activități decât sunt limitate prin legislația americană. În ceea ce privește implicarea privată sau nu, în misiunea noastră nu am uh, discutat despre potențiale alternative și așa mai departe, însă noi cerem clarificări, vrem să aflăm cum anume uh, justifică guvernul american datele, faptul că datele strânse prin sufragerie nu sunt utilizate în alt fel. Domnul Weidenholzer ar vrea să afle mai multe despre calendar. SUA ne-a oferit încă o reuniune în următoarele săptămâni. Data trebuie să fie încă stabilită și sper că vom reuși să revenim la multe din întrebările pe care le-ați pus aici astăzi, de exemplu în legătură cu sfera de aplicare și câți europeni sunt vizați și care sunt limitele acestor activități și de ce sunt vizați acești europeni, de ce li se strâng datele, pentru ce scop Trebuie de asemenea să analizăm și cealaltă uh, a medaliei. Trebuie să uh, știți că în mult, legătură cu multe subiecte nu știm mai mult decât ce s-a publicat în ziare. După această reuniune ulterioară va trebui să vedem care va fi situația, însă Comisia intenționează să vă transmită un raport în scris înainte de sfârșitul anului și pot uh, să confirm că se înțelege într-adevăr în mod foarte diferit uh, situația din multe puncte de vedere, pentru că uh, accentul pe supraveghere a arătat că este în SUA este o, un fel de înțelegere autoreferențială, pentru că cel mai adesea ei se întreabă dacă e legal conform cu legislația lor. Însă noi am arătat clar că cetățenii europeni nu sunt neapărat interesați de legalitatea acelor acțiuni în cadrul legislației americane. Pe cetățenii noștri îi uh, interesează să li se respecte drepturile fundamentale pe care le au ca europeni. Deci trebuie să înțelegem care este sfera de acțiune a activităților uh, SUA, poate că încalcă drepturile cetățenilor europeni. Și cred că acest mesaj a fost uh, clar exprimat de mai multe ori. În legătură cu TFTP, întrebările adresate de doamna Ladford, aș dori să îl rog pe domnul Pribe, co colegul meu de la DG Home, să răspundă. Mr. Chair, thank you. Um, just very briefly because the subject... Domnul Pribe, foarte pe scurt, subiectul a fost discutat extensiv azi dimineață. Aș dori să mai adaug câte ceva la informațiile pe care le-ați menționat. Sigur că ne-am exprimat îngrijorările legate de presupusele ca canale laterale folosite pe lângă TFTP și ne-am referit la consultările în curs. Deci, cu siguranță există o legătură între această consultare și discuția mai largă pe care o avem în comitetul ad hoc. După cum a spus azi dimineața doamna comisar Malmström, avem întrebări legate de scrisoarea domnului Cohen, vrem să știm exact, exact ce ați spus și dumneavoastră că doriți să știți și toate acestea vor fi clarificate în procesul de consultare. Deocamdată nu putem spune mai multe. Nu pot să vă spun mai multe, mai mult decât a spus doamna comisar. Domnule Pribe, dacă îmi permiteți, dacă aceste acuzații sunt adevărate, după părerea dumneavoastră și știu că sunteți jurist, jurist acest lucru ar reprezenta o încălcare? Mai mult spune doamna Latford, în scrisoarea respectivă se recunoaște practic, se recunoaște liber că date uh, SWIFT sunt obținute în afara contextului acordului TFTP. Și dacă acest lucru este adevărat, atunci reprezintă o încălcare a tratatului. Aceasta este opinia colectivă a Comisiei, asta vreau să-l întreb pe domnul Nemitz, specific. Da, întrebarea e clară, dar uh, domnul Nemitz sau domnul Prive trebuie să ne întrebe. Trebuie să ne răspundă. Am înțeles întrebarea, spune domnul Pribe, însă sper că înțelegeți și dumneavoastră că, după cum a spus doamna comisar Malmström azi dimineață, acest subiect va fi uh, discutat la consultările ulterioare. Domnule Pribe, dar nu asta e întrebarea, cred că nu ați înțeles întrebarea. Întrebarea este, dacă cineva uh, intră prin efracție într-un magazin, e furt? Vă întrebăm opinia dumneavoastră juridică, nu vă cerem uh, să spuneți dacă acuzațiile sunt adevărate sau nu. Dar dacă, dacă date sunt uh, colectate în afara acordului TFTP, acest lucru reprezintă o încălcare a acordului sau nu? Este o problemă juridică. Dacă cineva intră prin efracție într-un magazin, este furt. Dacă americanii au încălcat acordul, ă, acest lucru se va clarifica în consultările în curs. Deci nu răspundeți la întrebare. Da. Asta e declarația. Comisia nu răspunde la întrebare. Vă mulțumesc. Domnule Nemitz, doriți să răspundeți la celelalte întrebări? Cred că acestea n-au fost întrebări, au fost declarații ce s-a mai spus aici. Dar vă rog să-mi spuneți dacă am uitat să răspund la vreo întrebare. No, no, I just clarify what maybe was not Nu, vreau să clarific, poate că nu ați înțeles că era o întrebare. Mă referam la spionajul economic și așa mai departe. Ce garanții ne-au dat americanii că nu îl efectuează? Ce proceduri au cu privire la informații? Că informațiile obținute nu vor fi folosite pentru spionaj economic. Da, e clar. Răspunsul este nici una, nicio garanție. Am primit asigurări orale, există o declarație înregistrată a președintelui Obama, conform căreia Statele Unite nu fac așa ceva, însă nu ni s-a explicat cum uh, anume acest lucru este exclus prin legislație sau ce fel de sisteme de securitate există pentru a garanta uh, ce fac contractorii privați, care joacă un rol foarte important în analizarea datelor. Cum știm că aceștia nu le folosesc pentru alte scopuri? Mulțumesc foarte mult, a fost foarte clar. Mulțumesc uh, pentru prezentări, pentru răspunsuri și cred că ne vom revedea. Și astfel trecem la sesiunea a treia de astăzi, un schimb de opinii cu societatea civilă americană. Lucrările se vor desfășura după cum urmează. În primul rând vom avea o prezentare succintă a domnului Jens Henrik Jeppesen, director pentru afaceri europene de la Centrul pentru Democrație și Tehnologie. Domnia sa va face o scurtă introducere și, din fericire, președintele Centrului pentru Democrație și Tehnologie, domnul Din păcate, cum spuneam, domnul președinte nu poate fi prezent, însă, din fericire, domnul Greg Noie, nu știu cum se pronunță exact, se va uh, conecta cu noi prin conferință video. E vorba de uh, consilierul uh, superior și director de proiect la Centrul pentru Democrație și Tehnologie. Și după aceea membrii vor adresa întrebări întotdeauna în ordine obișnuită. Mulțumesc, domnule Iepe, să aveți cuvântul. Thank you, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru cuvintele introductive. Este o plăcere pentru noi să participăm la ancheta dumneavoastră și vă felicităm pentru faptul că ați um, creat uh, această comisie de anchetă. Ne bucurăm că are loc o astfel de anchetă. Este singura în Europa, niciun parlament național nu a făcut asta. Centrul pentru Democrație și Tehnologie este organizația societății civile care apără libertățile civile și drepturile omului în mediul digital. Dorim să păstrăm internetul deschis, inovant și liber. Supravegherea guvernelor, uh, limitarea supravegherii guvernelor a fost o prioritate noastră încă de la început. Ne-am luptat împotriva Patriot Act, um, am uh, luptat împotriva uh, propunerilor de a extinde controlul guvernamental în numele securității pe internet. Am organizat o coaliție pentru a cere politicienilor din Congresul American să voteze împotriva uh, Electronic Communications Privacy Act, uh, așa numită lege ECPA. Pentru această anchetă am uh, făcut o evaluare a legilor americane și a um, Constituției americane pentru Comisia Libe și uh, punctele slabe ale protecției uh, cetățenilor în aceste legi. Am făcut o analiză a uh, programelor de supraveghere uh, care au fost uh, făcute publice și colectarea datelor în legătură cu cetățeni alții decât americani. Uh, conform uh, unei uh, secțiuni uh, din um, o lege modificată în 2008. Avem și câteva observații în legătură cu situația din Europa și măsurile care pot fi luate la nivel internațional ca reacție la um, aceste afirmații și fapte. CDT, alături de alte grupuri de societăți civile, companii, membri ai Congresului American pentru a cere reformarea uh, programelor de supraveghere ale SUA din iunie. O mare proporție din traficul de date din lume trece prin Statele Unite. Providerii de clouduri uh, stochează foarte multe date în Statele Unite și Statele Unite uh, pot avea acces conform uh, legii americane. Uh, Statele Unite are capacități unice de supraveghere și de spionaj Și având, nivel, având în vedere nivelul capacităților și accesului lor la date de comunicații pe care le au Statele Unite, trebuie să aibă și responsabilități sporite. Este posibil ca NSA uh, să uh, conduc aceste programe cu colaborarea agențiilor europene, dar acest lucru nu înseamnă că guvernul american nu trebuie să-și facă față propriilor responsabilități. Pentru că trebuie protejate drepturile nu doar americanilor, ci și drepturile europenilor și a altora din întreaga lume. Uh, și agenda noastră pentru reforme reflectă uh, acest, uh, aceste idei. Care sunt propunerile noastre? În primul rând, um, actul Patriot Act trebuie modificat pentru a spune clar că legea nu permite um, agenției NSA să um, colecteze date la nivel de metadate ceea ce ar însemna că comunicațiile de zi cu zi ale cetățenilor americani, dar și celor din, comunicațiile lor cu cei din afara uh, Statelor Unite se regăsească în da, bazele de date ale NSA. Trebuie, e nevoie de mai bună supraveghere a programelor uh, de spionaj. Uh, tribunalele trebuie să autorizeze aceste programe pentru ca uh, condiții legate de drepturile omului să contra um, uh, să, ofere o, o contrapondere față de uh, cererile de informații ale guvernului. În al treilea rând, secretul excesiv trebuie ridicat, măcar parțial, respectându-se totuși uh, preocupări legate de securitatea națională și, pe cât posibil, publicul trebuie să aibă acces la interpretarea juridică a textelor. Guvernul trebuie să comunice anual numărul uh, de solicitări uh, de supraveghere pe care le face fiecare autorități de supraveghere și numărul de persoane care au fost uh, supravegheate. Și guvernele care primesc astfel de solicitări trebuie să poată Uh, să dea publicității natura și numărul acestor solicitări și care, sunt, uh, care este impactul asupra cetățenilor. Statele Unite uh, trebuie să respecte drepturile omului și drepturile cetățenilor din afara Uniunii Europene, până acu, din afara Statelor Unite. Până acum nu a făcut-o conform articolului 17 din Acordul Internațional privind drepturile omului și drepturile civile. nu se uh, poate justifica ca supravegherea celor din străinătate să, uh, să satisfacă doar uh, condițiile legii interne dintr-o țară ca Statele Unite. Chiar dacă obiectivul supravegherii uh, nu este neapărat uh, un, uh, teror, un posibil terorist. Uh, aceste informații uh, pot include și uh, activități politice, ori, or, de ce fel ar fi, uh, inclusiv activismul politic uh, de bază. Deci, această supraveghere trebuie să uh, fie restricționată în funcție de, stop, de, de scop uh, și uh, aceste scopuri trebuie să fie strâns delimitate uh, pentru a proteja viața privată a celor din afara Statelor Unite. În fine activitățile de supraveghere secrete trebuie să fie în afara legii. Uh, și guvernul american nu trebuie să permită agenției NSA uh, să nu respecte legea. Iată care sunt elementele reformei pe care o promovăm noi în Statele Unite, dar este clar că problema supravegherii electronice a cetățenilor este una globală în această perioadă a globalizării și S-a făcut un raport în legătură cu modul în care statele realizează aceste activități de supraveghere și concluzia a fost că practicile și legile trebuie modificate conform standardelor uh, drepturilor omului. Și instituțiile europene pot avea un rol de jucat aici, um, permițând definirea uh, unor legi globale reforma e posibilă dacă instituțiile și actorii interesați din Statele Unite și în Europa cooperează. Și guvernele europene trebuie să-și evalueze propriile practici de supraveghere care încalcă drepturile omului uh, și uh, trebuie să se dezvolte o înțelegere comună a modului în care aceste reguli se aplică activităților uh, de supraveghere și spionaj. Um, Uniunea Europeană trebuie să înceapă un dialog cu Statele Unite pentru a permite o înțelegere comună la nivel transatlantic al acestor reguli în uh, contexte transfrontaliere. Și această abordare poate duce la eliminarea tuturor dubilor și poate îmbunătăți protecția europenilor, americanilor și altora și pot deveni un standard pentru restul lumii. Procesul de reformă trebuie să începe cu transparența um, s-au comunicat anumite informații în legătură um, cu supravegherea anumitor uh, state europene decât de Statele Unite, dar știm foarte puțin despre aceste practici. Deci, e greu de înțeles în ce măsură legile din Europa um, corespund uh, Convenției Drepturilor Omului interpretată de Curtea Drepturilor Omului. Programele de supraveghere uh, funcționează într-o serie de, de țări și este foarte greu să se uh, evalueze aceste practici pentru că legile sunt cel puțin vagi și interpretările guvernamentale uh, sunt secrete, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Autoritățile europene pentru protecția datelor au subliniat aceste probleme uh, și eurodeputații au criticat și au avut dreptate uh, liniștea sau uh, tăcerea statelor europene de la începutul uh, acestei uh, anchete. Înțelegem că instituțiile nu pot face foarte multe lucruri pentru că securitatea națională este doar de responsabilitatea statelor membre și regulamentul pentru protecția datelor exclude securitatea națională, care nu este deloc acoperită de acesta. Deci, probabil, uh, activitățile de spionaj ale guvernelor uh, um, sau gestionarea acestor activități doar prin uh, regulament vor avea cu siguranță un impact um, limitat asupra activității NSA. Dar, în același timp, unele dintre măsurile discutate fac presiuni la nivel economic și politic asupra guvernului american pentru a avansa cu reformele pe care le-am prezentat și Parlamentul trebuie să continue cu această presiune. Dar guvernul american și guvernele europene trebuie să se angajeze în un proces transatlantic pentru a dezvolta un mod comun de a înțelege criteriile care trebuie să se aplice în cazul uh, spionajului și mai ales în activitățile de supraveghere legate de securitate a venit momentul să se facă acest lucru, să, um, să se aplice mai multă transparență și proporționalitate în aceste practici de supraveghere pentru a ne putea asigura că principiile legate de drepturile omului sunt respectate în ambele jurisdicții. Nu putem să rezolvăm situația foarte rapid. Este un proces lung și dificil, dar este singura modalitate de a rezolva problema și CDT va coopera cu această comisie și toate părțile interesate pentru a permite ca acest proces să avanseze. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Între timp, s-a alăturat nouă domnul Greg Nogim. Sper că uh, nu vă greșesc numele. Mă auziți și dumneavoastră? Da, vă auzim și noi, spune um, doamna Intveld. Vă, afla, vă aflați de cealaltă parte uh, a Atlanticului. Vom uh, începe cu întrebări din partea raportorului și raportorilor din umbră și apoi veți putea răspunde la întrebări și va urma o a doua rundă de întrebări. Legătura video se pare că funcționează bine. Vă rog să faceți semn dacă apare vreo problemă tehnică. Mai întâi, întrebări din partea raportorului, domnul Moraes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, lui uh, domnul Jens Henrik Jeppesen um, pentru prezentare. Este prima întâlnire cu o um, organizație reprezentantă a societății civile. Este interesant uh, să ascultăm percepția dumneavoastră în legătură cu această anchetă. Nu știu dacă colegii au observat, dar prima dumneavoastră frază a fost că aceasta este singura anchetă de substanță uh, din Europa, că niciun uh, parlament național nu a demarat astfel de anchete. Nu e adevărat. Um, au avut loc mai multe anchetele parlamentelor naționale în Europa, dar prima mea întrebare este, aveți impresia că anchetele care au avut loc în ultimii ani din punctul dumneavoastră de vedere de reprezentant al societății civile. Aceste anchete nu au fost uh, suficient de aprofundate, au fost prea rapide. Uh, nu vreau să vă sugerez răspunsul, dar care a fost percepția dumneavoastră? Și dacă credeți că au fost prea rapide sau prea superficiale, aș vrea să vă întreb care credeți că poate fi rezultatul unei astfel de anchete, de anchete care are propriile limite, limite evidente în posibilitățile sale de a avea acces la informații în legătură cu situația PRISM. Aceasta a fost prima mea întrebare. A doua. Urmăriți situația din Statele Unite, mergem și noi acolo în octombrie, deci întrebarea mea este, noi trebuie să știm ce se întâmplă în Congres și în lobby-ul asupra Congresului în iulie se părea că votul în Congres privind uh, colectarea datelor telefonice uh, și posibilitatea retragerii finanțării uh, exista. Și se pare acum că ar exista um, posibilitatea ca această finanțare să uh, fie suspendată. Credeți că acest lucru este legat cu de ce s-a întâmplat în iunie-iulie? Um, credeți că se vor adopta acte legislative pentru a da mai multă, pentru a permite uh, agenției NSA să acționeze în mod mai responsabil? Știu că mai sunt și alte întrebări. Ehm, poate să revin cu alte întrebări, dar deja dacă puteți răspunde la acestea. Nu e nimeni prezent din partea PP-ului, nici domnul Vos, nici doamna Jimenez nu este. Eu o să-mi pun întrebările la urmă. Domnul Albrecht. Da. Nu am putut să ascult toată prezentarea dumneavoastră, dar am totuși o întrebare în legătură cu aspectele legate de spionaj și structurile de spionaj, în legătură, având în, ved- în ceea ce privește structurile Uniunii Europene. Credeți că în cadrul nostru și în forma integrată a Uniunii Europene astăzi, credeți că E posibil ca organisme de spionaj să spioneze cetățenii și, și companiile din alte state membre? Credeți că există posibilități de a depăși această situație stabilind drepturi comune, principii comune la nivel european? Și în ceea ce privește temeiul juridic, adică tratatul care nu permite să se reglementeze în chestiuni de securitate națională la nivel european? Credeți că există și un cadru juridic, de exemplu, Convenția Drepturilor Omului de la Consiliul Europei, în care se structureze uh, activitatea de spionaj în Europa și cooperarea cu serviciile de spionaj ale altor țări? Mulțumesc. Domnul Kirchhoff are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum știu de ce nu vreau să stau niciodată la cinema, în primul rând, pentru că uh, mă doare uh, ceafa. Dar, totuși, salut, salut și pe invitatul nostru din Statele Unite, Ehm, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Iepesen, dar mai întâi aș dori să spun un lucru în legătură cu supravegherea în masă a cetățenilor. Fără serviciile electronice, fără tehnologia atât de sofisticată, ehm, în fosta Germanie de Est uh, a avut loc, uh, au avut loc uh, activități de supraveghere și spionaj de proporții aici, în mijlocul Europei, fără tehnologie, dar din lipsă de democrație și din alte motive, supravegherea cetățenilor germani din, Europa, din Germania de Est era foarte eficientă. Și acum ne aflăm într-o luptă între apărarea drepturilor cetățenilor uh, și limitarea uh, uh, prerogativelor statului. Este întotdeauna un conflict dificil de rezolvat în democrație. Întrebarea este, având în vedere situația actuală a tehnologiei, lucrurile evoluează foarte, foarte rapid și strângerea de informații din comunicații, practic, în fiecare săptămână, în fiecare lună apare o nouă modalitate uh, de a face informația să circule mai rapid. Și dumneavoastră credeți că a devenit un moment în care uh, sau uh, mai multe, mai multe controle au devenit necesare sau situația uh, pe măsură în ce avansăm și avansează tehnologic și teroriștii și, crimina- și rețelele criminale, dar putem să avem un echilibru între protecția cetățenilor și capacitatea de a menține, și deci de a păstra informațiile, având în vedere că aceasta crește, este un tren în mers. Ce aveți de spus în legătură cu acest lucru? Mulțumesc, doamna Ernst. Vielen Dank. Mulțumesc. Am două întrebări pentru uh, domnul Jefferson legate de prezentare direct. În primul rând, mi se pare foarte rezonabil ce auzim aici. Avem motive bune să rămânem în sală și să vă ascultăm. Ați spus că reforma serviciilor secrete este necesară, că este nevoie să se implementeze o reformă a serviciilor secrete. Vi se pare că e important că ați susține această inițiativă? Mie mi se pare important pentru că serviciile secrete sunt servicii secrete până la urmă. Deci ce legătură au ele cu controlul? Ce se poate controla? Cum funcționează controlul parlamentar în SUA? Există așa ceva? Și ce ne recomandați pentru discuțiile ulterioare? Then I'll, I'll give myself the floor. <laughs> Acum voi lua și eu cuvântul în calitate de raportor număr pentru ALDE. Cred că este o, am o întrebare simplă pentru ambii invitați. Dacă analizăm bugetul, alocările bugetare, cât se alocă, cum rămâne cu poveștile despre bugete secrete? Sunt, pot fi verificate acestea cumva? Cum rămâne cu poveștile despre guvernul care plătește anumite companii mai mult decât ar fi uh, costurile pentru colectarea datelor? Cumpără guvernul date? Cum rămâne cu povara financiară asupra guvernelor? Am impresia că dacă ar fi să cartăm în întregime dimensiunea financiară a acestei probleme, ar fi interesant și de asemenea ar fi interesant să nu care sunt companiile, care sunt beneficiarii acestor politici. Există companii specializate în uh, spionaj și în aflare de informații și obțin uh, profite de pe urma acestor activități. Nu avem nimic împotriva, dar uh, care este dimensiunea financiară în acest sens. Mai întâi îl vom invita pe domnul Norgim să ne răspundă la întrebări și apoi pe dumneavoastră. Este bine așa? Da. Domnul Norgim, încep cu prima întrebare în ceea ce privește starea reformelor în Congresul American. În iulie a avut loc foarte multă activitate și apoi se pare că în august s-a mai liniștit, dar doar din cauza vacanței parlamentare la decurea începerea sesiunii parlamentare, a continuat ritmul alert din iulie. Președintele Comisiei Judiciare din Senat este, vorbește foarte respectat în legătură cu această problemă, în legătură cu FISA. Dumnealui va organiza o audiere la începutul lui octombrie pentru reforma FISA. Joi, această joi, Comisia pentru Informații a Senatului va organiza o audiere legislativă. Acest lucru înseamnă că ar ar trebui să um, apară în curând un proiect de lege cu privire la FISA. Reformele la actul Patriot legea Patriot sunt mai avansate față de uh, legea amendamentelor pentru FISA, sub care se desfășoară programul PRISM. Agenda legislativă pentru acest, această lege nu este la fel de bine dezvoltată ca cea pentru Patriot. Membrii Parlamentului se pot întreba dacă pot lua cuvântul acestei audieri, iar membrii Congresului nu ar putea să zică nu. Puteți lua în considerare această opțiune. Mai este o chestiune. Întrebarea programului Follow the Money. Care sunt stimulentele financiare pentru companiile implicate în această problemă? Care este bugetul uh, pentru supravegherea informațiilor. Nu știm foarte multe despre acest buget. N-am știut foarte multe până în momentul declarațiilor lui Snowden. Suma totală până anul trecut a fost dezvăluită pentru 40 de ani, dar guvernul a spus că dezvăluirea chiar și a sumei totale i-ar ajuta pe teroriști. Deci nu a putut dezvălui suma alocată. A existat o cifră vehiculată care a provenit din documentele dezvăluite de domnul Snowden. Firmele nu știu dacă înregistrează neapărat un profit, acest lucru nu este foarte clar cifrele pe care le-am văzut eu sugerează faptul că dacă există profit, acesta este mic. Nu este un profit foarte mare, având în vedere mărimea firmelor implicate și având în vedere cantitatea de supraveghere de, um, întreprinsă de acestea. Mulțumesc, domnul Jeppesen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, întrebarea cu privire la anchetele Parlamentelor Naționale. Este bine să aflăm, este îmbucurător să aflăm că există uh, Parlamente Naționale care se ocupă de această problemă. Acest efort însă nu a avut un uh, răsunet în Washington. Poate că unele dintre aceste anchete parlamentare sunt destul de limitate. Prin urmare, nu se poate ajunge la punctul nevralgic al problemelor. Noi, în calitate de reprezentanți ai societății civile și dumneavoastră în calitate de parlament, ar trebui să sprijinim aceste anchete dacă putem. Trebuie depuse mai multe eforturi la nivel național, deoarece la nivel național se uh, hotărăsc și, se, și operează sistemele de informații. Întrebarea cu privire la standardele europene, europene. Nu este vorba Într-adevăr, cetățenii europeni nu se simt mai confortabil dacă legile și practicile sub care operează agențiile noastre de securitate sunt uh, învăluite în mister. Noi propunem să existe un uh, proces european prin care guvernele pot identifica și cădea de acord asupra unor standarde. Asupra felului în care agențiile de securitate, de informații, respectă prevederile. În ceea ce privește întrebarea domnului Kirkhope, tehnologia și evoluția tehnologiei, este o observație foarte pertinentă. Este un proces gradual. Evoluția în tehnologie este un proces gradual. Dezvăluirile în cazul NSA demonstrează ce se poate întâmpla în momentul în care legea și politicile și supravegherea judiciară nu reușesc să țină pasul cu acest proces de evoluție al tehnologiei. Trebuie să existe mai multe actualizări în ceea ce privește verificările care ar trebui să opereze în sistem. Iar aceste actualizări, din nefericire, nu se întâmplă. Apoi, întrebările cu privire la buget. Cred că Greg le-a răsp- a răspuns la acestea, în ceea ce privește aspectele financiare. Am dreptate? Domnul Einfeld. Da, cred că ar fi interesant să avem o cartare mai completă. Întrebarea doamnei Ernst. Îmi pare rău, cream că m-am referit la aceasta. Dumneavoastră întrebați despre metodele de siguranță și măsurile de siguranță și de control. Dezvăluirile în cazul NSA au arătat următorul lucru. Lipsa de control, lipsa de supraveghere și lipsa de supraveghere judiciară sau parlamentară, iată toate aceste lucruri se află în centrul atenției în problema dezvăluirilor NSA. Congresul nu a putut fi nu a putut să țină pasul, curțile nu au putut să efectueze supravegherea care ar fi trebuit să uh, o, efecteze, să o efectueze. Iar în uh, partea europeană nu știm dacă situația este mai bună sau mai rea. Nu cred că știe cineva acest lucru la ora actuală. Cercetăm care este situația, însă deocamdată este foarte greu să ne dăm seama. Doream doar să insist asupra unui aspect. Nu înseamnă că resursele disponibile SUA și, Europe, și Europei sunt uh, aceleași. În mod clar, SUA se află într-o poziție privilegiată. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la a doua rundă de întrebări. Spune doamna președintă. Îmi pare rău, nu v-am auzit foarte bine, vă rog, luați cuvântul, domnul Nogem. Mulțumesc. Societatea civilă din Statele Unite crede cu putere faptul că mecanismele instituite pentru a controla supravegherea au uh, eșuat, au eșuat lamentabil. Și totuși era vorba de mecanisme puternice, așadar nu știm ce să facem cu ele. Aceste mecanisme includ și comisii pentru informații create tocmai pentru a preveni supravegherea politică internațională în anii 70. Să știu despre aceste lucruri, nu s-a dezvăluit nimic în acest sens. Și cred că în cadrul respectivelor comisii era persista senzația că într-o bună zi totul va vedea lumina zilei. Exista senzația că populația nu va fi deloc mulțumită și tocmai acest lucru s-a întâmplat. Reprezentanților nu a colaborat cu membrii din Congres în așa fel încât aceștia să fie informați cu privire la supravegherea pe care urma să o autorizeze. În plus, Curtea FISA însăși are mandatul de a aproba supravegherile, însă adesea nu a avut informații cu privire la ce fel de măsuri de supraveghere vor fi puse în aplicare. S-a spus că se va consulta, și aici este vorba doar despre, despre baza de date de telefonie, vom consulta baza de date doar în momentul în care se întâlnesc, se întâlnesc anumite standarde, anumite criterii. Însă acest lucru s-a ignorat foarte des. Cu ce am rămas? în urma lipsei supravegherii judecătorești. Ne este clar că legea nu permite supravegherea în masă care are loc la ora actuală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Ajungem așadar la a doua rundă de întrebări. Suntem, un, suntem puțin în întârziere. Rog pe toată lumea să fie foarte concisă și să se limiteze la două minute. Dacă puteți, în mai puțin de două minute, să vă exprimați uh, întrebările. Am mai multe cereri pentru cuvânt. Mai este cineva? Doamna Morvai? Bun, am închis lista. Doamna Seppel. Uh, thank you. Mulțumesc. Am să încerc să fiu subcintă. Cred că domnul Iepesen a spus o frază foarte corectă în răspunsul său și anume că mecanismele de supraveghere și de control trebuie în permanență adaptate. Cred că în ultimii ani acest lucru a fost neglijat foarte grav după atentatele de la 11 septembrie. Iată că astăzi vedem uh, dimensiunile căpătate de supraveghere și e clar că uh, Interesele comerciale sunt în centru, iar uh, drepturile cetățenilor sunt date tot mai mult la o parte. Întrebarea este ce posibilități avem acum să ne apărăm. Ați spus la început că se organizează o reacție la FISA, Patriot Act și așa mai departe. Eu am spus de la bun început că în ceea ce privește uh, temeiul juridic, acesta, uh, temeiul juridic al supravegherii, acesta trebuie să fie verificat și credeți că există șanse ca această verificare a legislației să fie făcută în SUA și chiar unele legi să fie um, revocate sau adaptate? Mulțumesc, doamna Gomes. Da, citesc pe Twitter că președinta Dilma Rousseff din Brazilia vorbește acum la adunarea generală a ONU în fața președintelui Obama și tocmai a spus că această chestiune a supravegherii nu este doar ilegală, ci este o încălcare deplină a legislației internaționale, a regulilor internaționale și a suveranității. Așadar, aș vrea să vă adresez următoarea întrebare. Dacă a existat această eroare a supravegherii, asta nu s-a întâmplat pentru că mecanismul nu exista, pentru că domnul Jefferson și domnul Noem tocmai ne-au spus-o. A fost vorba aici de o problemă de integritate, o naivitate politică? un fel de machiavelism, un fel de cinism, pentru că exact de aceea au fost create comisiile uh, referitoare la serviciile de informații și iată că au dat greș. Deci ce putem face ca să ne asigurăm că la nivel național și chiar la nivel european am avea un sistem similar, pentru că nu avem un astfel de sistem. Poate că unele parlamente naționale au așa ceva, dar majoritatea nu au niciun fel de comisie similară. Deci ce putem face ca să ne asigurăm că realmente ă, ei vor face ceea ce trebuie să facă? Mulțumesc, domnul Weidenholz. Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Cred că Este bine că Parlamentul European joacă și el un rol important aici. Eu cred că Parlamentul trebuie să contribuie la intensitatea cu care este tratată această temă. Există această provocare a unui dialog transatlantic în acest domeniu și, uh, pe lângă chestiunea politică, mai avem și problema reprezentată de evoluțiile tehnologice foarte importante. Uh, pe mine m-ar interesa cum uh, vedeți dumneavoastră dialogul transatlantic. Ce actori ar trebui să se implice, ce subiecte ar trebui tratate și ce rol joacă discuțiile din Europa privind pachetul de protecție a datelor, cele pe care le purtăm chiar aici, în acest for? Mulțumesc, domnul Brons. Da, Colectarea de date, mai ales cea de date personale, este întotdeauna o intruziune. Și mi-am dat seama că am astăzi mai puține secrete decât aveam odată. Cu siguranță simțim cu toții efectul acestei intruziuni cu adevărat atunci când serviciile de informații utilizează aceste date în alt mod decât pentru combaterea terorismului. Utilizarea de date în anumite moduri este o chestiune mult mai importantă decât colectarea acestora. Acum două, trei săptămâni l-am întrebat pe domnul Applebaum dacă informațiile colectate de ei sunt utilizate în uh, conflicte pur politice, din uh, uh, state și dintre state. Mi-a confirmat că așa este și sper că pronunț corect. Ne-au vorbit și despre programul COINTEL. Este un program care folosește date pentru cu totul alte probleme decât combaterea terorismului. Uh, aceste informații, folosite în mod uh, răuvoitor, pot fi utilizate pentru a influența contextul politic. Poate că ar fi nevoie de o uh, nouă propunere a șaptea, în afară de cele șase ale domnului Jeppesen, și anume că informațiile colectate să nu fie utilizate pentru a influența cauzele și campaniile politice din sau dintre state, atunci când uh, situația nu are legătură cu terorismul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Morvai, ultimul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să abordez altfel această chestiune. Aș vrea să reformulez întrebarea domnului Brons. Aș vrea să le pun o întrebare celor doi invitați cu privire la datele colectate în mod ilegal. La ce sunt folosite datele cetățenilor europeni? în ce scopuri sunt utilizate, conform probelor pe care le aveți până acum. Mai am o întrebare, s-a spus că banii nu joacă un rol foarte important aici, pentru că, până la urmă, companiile, întreprinderile care au fost incluse în uh, această activitate, subcontractanții autorităților americane au primit sume mici, în schimb. Nu mai știu exact uh, preferința, însă pot să caut dacă doriți. Am înțeles că sunt persoane respectabile care au uh, făcut public faptul că um, modul în care se votează în Congres nu are neapărat legătură cu apartenența la uh, grupuri politice, ci depinde mai mult de sumele pe care le-au primit respectivele persoane pentru campaniile electorale și mai ales sumele primite de la aceste companii sau întreprinderi uh, din, implicate în supraveghere. Și aici Cred că ar fi cazul să nu fim luați de proști. Numai domnul Snowden ne-a permis să aflăm uh, ce se întâmplă cu aceste informații și cum dorește Uniunea Europeană să-și protejeze securitatea pe viitor. Bun, am să vă rog pe amândoi să răspundeți la aceste întrebări. Dat fiindcă ne-am depășit deja timpul alocat, v-aș ruga să fiți uh, succinți, pentru că mai avem încă o conferință, încă o videoconferință după aceea. Domnul Jefferson? Vreți să vă referiți întâi la punctele despre SUA și iau eu cuvântul după aceea? Nu, nu începeți. Bine. În primul rând, în legătură cu interesele comerciale, din câte știm, în momentul de față, nu se sugerează că există interese comerciale ce ar sta la baza activităților NSA în mod imediat, însă este probabil ca unul din modurile în care vor fi tratate activitățile NSA uh, va fi unul cu impact comercial. Cred că societățile de internet și providerii de cloud simt că clienții și consumatorii își pierd încrederea în ei la nivel global. În ceea ce privește dialogul transatlantic și uh, reunirea guvernelor în aceeași sală, este o întrebare bună, însă nu cred că avem deocamdată un răspuns să... Nu putem spune cum putem motiva și cum putem stimula guvernele să poarte această discuție. Congresul și Parlamentul? Cred că discuția aceea este în curs de regulare, nu? Adică există schimburi. Right. Well, we can only, I mean, we... Nu putem decât să încurajăm o astfel de dezbatere. Domnul Brons uh, și ultima vorbitoare s-au referit la colectarea și utilizarea de date în uh, legătură cu dosare foarte importante. Ce constatăm noi în general atunci când uh, analizăm aceste programe de informații, constatăm că există o, un fel de conflict între serviciile de informații și alte întreprinderi interesate de acele informații. Și, într-adevăr, există scurgeri de informații aici. Cred că ar fi mai bine să, ne opri, să mă opresc aici și să vedem ce dorește să spună Greg. Mulțumesc, domnule Nojim. Mulțumesc, am doar câteva lucruri de spus. Uh, liniile directoare privind minimizarea care ghidează programul PRISM se referă la cetățeni care nu sunt din SUA și acestea pot fi, aceste date pot fi utilizate pentru orice obiectiv. Dacă nu cumva utilizarea lor este interzisă de uh, scopul specific. Cred că acesta ar fi textual, dar nu am auzit până acum uh, vreun, că s-ar fi făcut vreun efort la Congres pentru a se introduce noi limitări în acest domeniu. Suntem de acord că nu este necesar un stimulent financiar pentru ca companiile să desfășoare supraveghere. Cred că trebuie să fie plătite pentru costurile acestei supraveghere atunci când sunt obligate să o facă, dar nu cred că recompensa trebuie să fie imensă, pentru că atunci s-ar crea un stimulent care contrazice chiar una dintre structurile menite să protejeze viața privată. Și anume, compania realizează doar supravegherea pe care o cere guvernul. Deci eu cred că ar trebui să fie făcute publice mai multe informații aici, ar trebui să existe mai multe eforturi în Congres ca să ne asigurăm că sunt acoperite doar costurile și că nu se creează un stimulent financiar pentru a uh, începe activități de supraveghere. În ceea ce privește această lacună a supravegherii, aș avea un singur cuvânt în care să o rezum și anume transparență sau mai bine zis lipsa ei există opinii care denunță comportamentul Agenției Naționale de Securitate. Dar ce, cine știe aceste lucruri? Erau lucruri secrete, erau scrise pentru comunitatea de servicii secrete care desfășura supravegherile. E clar că avem nevoie de mai multă transparență și eu cred că efortul din Congres în acest domeniu este mai avansat decât celelalte. Avem oarecare speranțe, mai ales în privința uh, publicării hotărârilor acestei curți. Mulțumesc foarte mult amândurora, domnule Jeppesen, domnule Nojem, pentru că ați fost alături de noi de pe celălalt mal al Atlanticului. Mulțumesc foarte mult, aici se încheie sesiunea a treia. Trecem acum la sesiunea a patra, și anume eficacitatea supravegherii în combaterea infracțiunilor în Europa. Așteptăm o nouă conexiune video, nu știu dacă funcționează, dacă a fost uh, realizată. Un minut, între timp am să vă explic uh, pe cine vom asculta. E vorba de domnul Reinhard Kreisel de la Viena. E vorba de coordonatorul pentru proiectul IRIS, adică un proiect de cercetare finanțat de Uniunea Europeană IRIS înseamnă sporirea rezilienței în societățile de supraveghere. Iar domnul Kreisel ne va da mai multe informații despre combaterea infracțiunilor și a terorismului în Europa și după prezentarea domniei sale voi uh, deschide dezbaterea în ordinea tipică. Domnule Kreisel, vă vedem! Bine ați venit la Parlamentul European. Ne auziți? Eu vă aud, mă auziți? Here you fine. So, well... Vă auzim foarte bine, bine ați venit pentru această sesiune a Comisiei Libe din Parlamentul European. Am să vă dau cuvântul imediat pentru că v-am uh, ținut, uh, v-am făcut să ne așteptați. Vom aștepta întâi să ne faceți prezentarea dumneavoastră și după aceea vă vom adresa întrebări și veți avea șansa să ne răspundeți. Aveți cuvântul pentru introducere. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat șansa să vorbesc despre proiectul IRIS, Câteva cuvinte despre proiectul IRIS. Este un proiect finanțat de Direcția Generală Cercetare. Se referă la sporirea rezilienței în societățile de supraveghere și noi analizăm efectele supravegherii asupra societăților demografice. După cum v-am spus în rezumatul trimis, am să mă refer la trei chestiuni sau trei uh, probleme Aici este vorba de supraveghere pentru combaterea infracțiunilor și a terorismului, efectele supravegherii și se poate ca extinderea supravegherii să fie guvernată într-un mod uh, uh în care să existe răspundere politică. Ca să vă dau câteva informații de fond. Uh, noi analizăm societăți în care se practică supravegherea, adică so uh, societăți în care cetățenii pot fi urmăriți prin aparate specifice, deci prin statutul pe care îl avem actualmente. Societățile care practică supravegherea utilizează tehnologii de uh, procesare a datelor. Dacă pot uh, fi te folosite tehnologiile de supraveghere pentru a preveni infracțiunile și terorismul, Tehnologii diferite pot fi utilizate pentru a identifica, localiza și a urmări indivizi, pot fi utilizate pentru screening, pentru monitorizarea populației, a fluxurilor de bunuri, de informații și de bani și sigur că toate acestea sunt utile pentru aplicarea legii. Când vorbim despre tehnologie, nu trebuie să analizăm uh, tehnologii individuale, ci trebuie să privim uh, contextul, adică combinarea de mai multe tehnologii, care astfel combinate pot deveni mai intruzive și pot amenința mai mult viața privată. Cred că e important să subliniem că supravegherea poate fi utilă, poate ajuta uh, să fie uh, condamnați, să fie aduși în justiție infractorii, ceea ce e foarte util pentru justiție. Uh, să zicem, de exemplu, că avem numele unei persoane, dacă se utilizează tehnologii de supraveghere, se pot obține tot felul de informații despre această persoană. Însă, apoi mai există și uh, o categorie, anumite caracteristici ale persoanei, adică un uh, fundal etnic, anumite uh, caracteristici profesionale și așa mai departe. Și deci eu creez o categorie și utilizând uh, datele obținute prin supraveghere încep să identific uh,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 Deci aș dori să încheiem aici. Aș dori să limitez timpul de vorbire. Cred că Claude a renunțat la dreptul său de a pune o întrebare. Și deci, de dragul respectării timpului, aș face același lucru. Mă la cei doi raportori din umbră care sunt prezenți, insistați să puneți o întrebare. Mai am încă o cerere de luare a cuvântului. Poate i-am dat cuvântul doar uh, Domnului Fos, doriți să puneți o întrebare ca raportor din umbră? Sorry. Um, <laughs> ich hatte... Da. Vorbesc germană sau engleză? Spune domnul Fos. Am doi, doi... Am două întrebări în legătură cu uh, supravegherea cu aceste dimensiuni foarte mari ale supravegherii. În prezentarea dumneavoastră faceți referire și la întreprinderi private care deocamdată ne analizează până în cele mai mici detalii. Și a doua întrebare, nu aveți cumva impresia că oricum vom intra tot mai adânc în această lume a supravegherii, pentru că fiecare uh, noutate tehnologică uh, duce la o diminuare a sferei private. Then... Mulțumesc! Doamna Ernst, ca raportor din umbră, și apoi uh, doamna Zippel și domnul Brons mi-au cerut să intervină. Doamna Ernst, tot foarte succint, mulțumesc mult! Am o întrebare. Cum putem modifica logica pentru a face acest pas de la societatea de supraveghere ă, înapoi, pe termen mediu, pe termen lung, cum putem reveni, cum putem schimba logica aici, paradigma și apoi cum putem împiedica ceea ce se întâmplă și ce ați spus și dumneavoastră. În al doilea rând, aș dori să-mi spuneți câte ceva despre mecanisme de control în domeniul supravegherii. Ne mai puteți spune câte ceva pe plan social și pe plan parlamentar? Ce fel de mecanisme există realmente? Ați spus că nu trebuie să aprofundăm situația, dar ce posibilități vedeți pentru viitor? Mulțumesc, doamna Zipel. Eu uh, am să mă limitez la o singură întrebare. Ați vorbit despre un, peri un pericol și anume că dezbaterile deschise nu vor mai fi posibile pentru că totul este urmărit. Singura mea întrebare este uh, dacă aceste efecte vor afecta și viața foarte privată a persoanelor, pentru că ori de câte ori intru pe internet, pe rețele sociale sau în afara lor, sau în afară, în lumea exterioară, cu supravegherea video, mi se pare că nu mă aflu în situații private și mi se pare că e posibil ca în situații private oamenii să ajungă să-și modifice comportamentul și exprimarea dacă continuăm așa. Domnul Brons. Ce proporție de uh, atacuri teroriste planificate au fost împiedicate ca rezultat direct al supravegherii. E un număr diferit de uh, atacuri care au avut succes din perspectiva uh, autorilor lor sau, al, sau similar cu numărul de uh, atacuri care au eșuat din cauza prostiei teroriștilor. Mulțumesc! M-am gândit până la urmă și eu la o întrebare. Dacă măsurăm eficacitatea unui lucru în acest caz, eficacitatea supravegherii. Putem măsura această eficacitate numai dacă o comparăm cu obiectivul declarat și cu costurile. Dacă obiectivul e unul foarte larg, atunci cum se mai poate măsura eficacitatea? Și dacă nu se știe, unu, care sunt costurile și, doi, care este uh, obiectivul declarat în afară de combaterea terorismului, însă uh, serviciile secrete nu ne dau niciun fel de informații cu privire la atacurile împiedicate și așa mai departe, cum se poate măsura și cum se pot face declarații credibile cu privire la eficacitatea sau lipsa ei. Deci aveți cinci întrebări. Dacă puteți să le răspundeți, uh, vom încheia după aceea sesiunea. Uh, let me start from the end. Uh, this is precisely the problem, say, how to measure prevention, how to measure a non-event, uh, to measure a non-event. And this is a debate that's been going on among law enforcement and their critics for quite some time.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 nu mai avem uh, mult timp. Asta e problema când avem o legătură video. Nu putem să facem semn discret vorbitorului. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la audierea noastră, pentru răspunsurile la întrebări de asemenea. Și acum trecem la ultima sesiune, sesiunea 5, cu domnul Casper Bowden, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți deja. Domnul Bowden a pregătit un studiu pentru Parlamentul European pe care îl aveți în față cu titlul ă, Programele de supraveghere ale SUA și impactul asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Va prezenta foarte scurt documentul. Nu prezentați pe scurt documentul, faceți o prezentare lungă a documentului. Nu voi prezenta decât documentul, voi presupune că <laughs> eurodeputații l-au citit. <laughs> Ce presupunere, spune doamna președinte. Bun. Uh, atunci, cei care n-au citit documentul, treaba lor. Eu l-am citit, bineînțeles, spune doamna președinte. Dar cei care, pentru cei care nu l-au citit, v-aș ruga să prezentați foarte, foarte, foarte pe scurt documentul. În două, trei minute. Să prezentați foarte pe scurt câteva dintre concluziile dumneavoastră. Unele din subiectele sunt cunoscute unora, dar nu tuturor. Și apoi deschid dezbaterea pentru întrebări. Am hotărât să nu fac. Am, pre am uh, prezentat uh, multe dintre aceste aspecte în februarie. Acest raport uh, uh, trebuie să fie cât mai concis. Um, aș dori acum să atrag atenția asupra unor anumite aspecte care cred că sunt interesante pentru această comisie. Și când vor citi acest document, uh, vor uh, uh, ține cont de aceste aspecte. Poate unele lucruri se vor pierde în această abordare, dar cred că vom folosi mai bine timpul decât să repetăm ce apare direct în, în document. Doamna președinte, dumneavoastră hotărâți cum faceți. Mai întâi, mulțumesc Parlamentului pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o de a pregăti acest raport. Acest raport se concentrează doar pe activitățile SUA și a Securității de Securitate Națională, NSA, și există o legătură între activitățile din Statele Unite și NSA și un stat membru, dar nu am explorat acest lucru în acest raport. Câteva observații preliminare. Știu că sunt considerat uh, tot ca și consultant la Microsoft, dar uh, nu mai există nicio legătură, nu există nicio legătură între punctul meu de vedere și Microsoft, ca să fie clar pentru toată lumea. Prima observație pe care doresc să o fac este una generală, se referă la ceea ce a spus domnul Bronx Adineauri, și anume că poate colectarea datelor e mai puțin importantă decât folosirea datelor. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord și voi, voi spune de ce. De la revelația lui Snowden, opinia publică acum înțelege că persoanele cu influență în societate, politicienii, ziariștii, oricine într-o organizație sau ierarhie știe că Agenția de Securitate Națională, NSA, va ști, poate ști orice secret care a fost transmis prin media electronică în ultimii vreo 10 ani. Nu știm exact în câți ani. Deci, cred că astfel uh, Astfel se creează factori de destabilizare, destabilizare a democrației, pentru că opinia publică întotdeauna trebuie să se gândească uh, dacă oamenii cu influență din societate uh, uh, s-au gândit, vai, poate ar trebui să nu scriu scrisoarea asta, poate ar trebui să mă abordare mai puțin dură, poate ar trebui să fac ceva uh, care nu contravine interesului politicii externe ale SUA. Într-adevăr, persoanele cu influență în societate își vor uh, exersa mai puțin influența sau uh, își vor face punctul de vedere mai puțin uh, clar uh, cunoscut. Și având în vedere uh, dimensiunile evenimentelor Snowden, ne-am dat seama de asta. O altă observație generală este faptul că există încă zeci de mii de documente care, despre care nu s-a scris, care nu au fost uh, analizate. Deci e foarte posibil ca subiectul din acest raport uh, să fie devină secundară și complet uh, Uh, neimportanță față de revelații care ar putea apărea mai târziu. Și trebuie să abordăm lucrurile cu această perspectivă și în când analizăm revelațiile din ultimele luni. Pe, la pagina 8, pe pagina 8 a studiului meu, aș dori să vă atrag atenția asupra unei teme fundamentale, care de multe ori este uitată. Uh, este guvernanța vieții private adică cum funcționează legea protecției datelor. Dintr-o perspectivă pe termen lung, această lege ia persoanelor o anumită prerogativă, adică în momentul în care își lase datele într-un alt sistem guvernamental sau privat, persoana nu mai poate obiecta dacă aceste date sunt copiate pe o mie de calculatoare dintr-o organizație sau este copiată de o mie de organizații sau într-un alt eh, regim juridic. Deci, practic, persoana trebuie să accepte orice se întâmplă, or, oricum se copiază datele sale. Este clar că în momentul în care datele sunt copiate dintr-un alt în alt, într sistem în altul, riscul legat de uh, viața privată crește, nu scade niciodată. Riscul să se întâmple ceva rău cu aceste date și mm, să se întâmple ceva rău persoanei ca rezultat va crește. Acesta este o presupunere clară în legea protecției datelor de 40 de ani deja, dar evenimentele Snowden și de dezvoltarea bazelor de date de tip cloud au pus noi problematici în legătură cu baza intelectuală a legii protecției datelor. Acum, dacă trecem mai departe în raport, secțiunea uh, de pe pagina 13 vorbește despre X-Keyscore, care este un sistem de indexare și de căutare um, cu date din, din 700 de servere de bază de date. E vorba de nume de dosar, numere de, nume de utilizatori, adrese de e-mail și așa mai departe. Este o descriere, dar de fapt arată cât, câtă, câtă putere de supraveghere au aceste capacități. Este enorm și nimeni nu a putut prevedea uh, ce capacitate enormă de supraveghere uh, este aceasta. Deci, fără niciun fel de suspiciune în legătură cu o persoană, se poate examina comportamentul oricui în lume în uh, ultima vreme, cu excepția americanilor, într-o anumită măsură, dar vor reveni la asta. La pagina 14 am vorbit despre Buran, care este programul NSA din ultimii 10 ani uh, de piratare a sistemelor de încriptare uh, folosind uh, anumite tehnici, cum ar fi uh, canalele secundare uh, sau emanații electronice de la un computer um, sau cooptarea producătorilor uh, de sisteme de securitate și echipamente. Și asta șochează comunitatea, uh, securitatea uh, la nivel tehnic și toți analiștii acum încearcă să se gândească care sisteme sunt cele mai vulnerabile și încearcă să le modifice. Dar uh, sunt în întuneric și am discutat cu anumiți ziariști care au avut acces la acest material. Nu putem să ne așteptăm să aflăm mai multe detalii, deci avem o problemă. Știm că foarte multe din sistemele pe care le credeam sigure acum trei luni nu mai sunt sigure, dar nu știm cum putem afla care. Să merg mai departe. Următorul punct interesant cred că este informațiile privind spionajul uh, în străinătate. E vorba de programul PRISM, care a fost definit uh, încă din 78 uh, și părțile interesante aici nu s-au schimbat practic din 78 până acum. Practic, trebuie să se înlocuiască două niveluri de definiție într-o formulare complexă și acest lucru reprezintă doar o zecime din uh, definiția informațiilor de spionaj în străinătate. E vorba de informații în legătură cu organizația din străinătate sau în teritoriul străin care are legătură Uh, sau este necesară pentru afacerile externe ale Statelor Unite. Este o definiție extrem de largă, deci practic orice dată care poate uh, să folosească la ceva în politica externă a SUA uh, este inclusă inclusiv uh, activitățile absolut democratice ale cetățenilor din Uniunea Europeană. Nu știm în ce măsură această definiție se aplică, pentru că un lucru curios este faptul că nu a fost nimic scris despre asta în 40 de ani de zile. Nu a existat niciun comentariu juridic, uh, nu au fost publicat niciun fel de linii directoare, nu s-a publicat nimic. Deci nu se știe uh, cum a fost folosită această definiție în ultimii 40 de ani. Dar se presupune că Conform acestei definiții se face acest spionaj uh, și activitățile chiar de contraspionaj în străinătate și chiar spionaj politic. În această definiție uh, observăm o discriminare pe bază de naționalitate. Dacă ar uh, fi vorba de o persoană din Statele Unite, criteriul este necesitate Uh, dar când e vorba de o persoană din afara Statelor Unite, uh, este doar o legătură cu securitatea. Uh, deci astfel presupunem o discriminare pe bază de naționalitate, de unde rezultă o dublă discriminare în favoarea cetățenilor americani și în defavoarea celorlalți. Și legea europeană nu cred că funcționează așa. N-am făcut uh, Uh, am inclus o uh, analiză legată de drepturile omului, am discutat cu uh, experți și au spus că, conform Convenției Europene, acest lucru nu este legal. La secțiunea 2 s-a discutat despre tendința de a reforma legea 215 în Statele Unite. Dacă o parte rămâne intactă și anume justificarea pentru contraterorism, există posibilitatea de a se eh, colecta eh, informații de spionaj în străinătate care nu vizează persoane americane. Deci, practic, este eh, un, o posibilitate nelimitată de a strânge astfel de informații. Și pe noi nu ne ajută la nimic dacă se modifică legea americană pentru americani. Și apoi, la pagina 21 din document, când considerăm colectarea datelor prin programul PRISM pe baza secțiunii, uh, pe baza posibilităților din secțiunea 702, statutul spune că uh, trebuie minimizate uh, procedurile și când am studiat bazele de date de tip cloud, nu m-aș fi așteptat uh, să văd aceste proceduri, dar ele au fost uh, publicate în The Guardian. Când le citim, observăm că nu există nicio limitare, niciun fel de protecție pentru persoanele din afara SUA, așa cum aș fi așteptat. Deci, astfel se confirmă faptul că nu există prerogativ sau proceduri de protecție a vieții private persoanelor de naționalitate alta decât americană. Apoi, în pagina 22, spun că pentru a face față informațiilor comunicate pe 21 august printr-o scrisoare scrisă de guvernul american liderilor uh, Uh, comisiilor din Congres care se ocupă uh, de uh, aceste activități. O secțiune este importantă pentru dumneavoastră care nu a fost comentată până acum. După ce NSA a filtrat informațiile pe care le colectează din diferitele sisteme despre care am vorbit, NSA încearcă să determine cu o probabilitate de 50% dacă datele sunt despre americani și datele pe care, care cred că sunt despre străini, apoi continuă să circule. Ce spune acest paragraf? Faptul că uh, aceste date pot fi împărțite. Deci CIA primește o copie a aceste, acestor date filtrate pentru a le stoca, le analiza, le folosi în misiuni și alte uh, Um, agenții din, uh, din Statele Unite uh, pot face același lucru. Deci, la ce a avut acces Snowden? Poate nu uh, la uh, liniile directoare pentru acea misiune CIA. Dar este interesant faptul că agențiile uh, pot să aibă copii ale acestor date pe care să le folosească apoi fără restricții pentru că au fost deja filtrate și îi privesc pe străini. Un alt aspect, la pagina 23, se referă la poziția generală cu instrumentele noastre de protecție a datelor, în care am încercat să prevenim inclusiv uh, uh, procedura de safe harbor uh, și doresc să mai spun un lucru și anume că există um, în sistem uh, și, și în text uh, anumite, uh, anumite zone gri ce înseamnă securitatea națională a Statelor Unite? Nu este deloc clar. Și apoi se vorbește uh, despre o solicitare uh, cu condiții la nivel juridic. Ce înseamnă acest lucru? Uh, e vorba de scopurile pe care le-am uh, discutat. Deci cred că va fi important ca această comisie să revină la anumite documente ale comisiei de acum 10 ani sau mai mulți pentru a analiza cine ia aceste decizii. Le-au făcut. Uh, în scopurile uh, corecte, e vorba de complicitate, e vorba de uh, intenții ascunse. Pe pagina 24 am spus lucrurilor mai pe nume decât în restul raportului și acum vă invit să trecem la recomandări. Când am făcut aceste recomandări, am spus că uh, refolosirea articolului 42 este importantă, dar am sugerat că, având, lucruri, având în vedere că lucrurile sunt așa cum sunt, cetățenii europeni își pun datele în pericol dacă folosesc serviciile web și site-urile web americane. Deci, în directiva 95-46 deja există um, o necesitate uh, a consimțământului informat în legătură cu toate riscurile. Deci, există deja posibilitatea un, uh, ca cetă- deci, și există chiar condiția că um, cetățenii europeni uh, trebuie informați de faptul că datele lor pot fi folosite de Statele Unite în uh, activități de supraveghere și poate ar trebui să facă acest lucru ca prioritate state strategic, astfel cetățenii uh, ar fi preveniți că interesul Statelor Unite este să controleze ce fac. Așa că ar fi bine să se gândească mai bine uh, cum își transmit datele și acesta ar avea un uh, efect politic și ar îmbunătăți chiar solidaritatea în Uniunea Europeană. Din restul analizei și raportului se observă că principalele mecanisme pe care le avem de a exporta datele nu sunt uh, protejate de Patriot Act și Mm, nu văd cum uh, putem opri transferul de date, pentru că dacă o facem, lucrurile ar deveni foarte grave uh, și oprirea acestui transfer trebuie făcut uh, pe faze, dar poate ne-am putea gândi cum am putea să ne dezvoltăm propria noastră capacitate de stocare de bază de date pe cloud. Și anumite state membre eh, se vor afla într-o poziție problematică. Nu doresc să insist în legătură cu asta. Acum, revenind la articolul 42. Am anumite rezerve pe, pe care le-am exprimat pe pagina 28. Președintele Yahoo a spus recent că dacă ar fi spus mai multe despre presiunea uh, pe care au suportat-o în legătură cu 702 ar fi putut să meargă în închisoare pentru spionaj uh, cu pedeapsă de 10 ani minim și până la 30 de ani în funcție de interpretare sau chiar pedeapsa cu moartea. Nu spun că se va întâmpla asta, dar legea americană prevede asta. Și uh, Astfel se creează un uh, conflict cu articolul 42, pentru că de partea europeană pedeapsa este uh, o amendă de 2%. Din experiența mea la Microsoft, uh, această sancțiune nu va funcționa. Deci noi trebuie să recunoaștem faptul că dacă uh, o companie nu respectă articolul 42, acesta trebuie să fie o faptă cu, uh, care să fie pedepsită penal. Uh, pentru că, deocamdată, statele membre uh, pot stabili pedepsele pentru aceste um, comportamente liber. Eu cred că lucrurile ar trebui spuse mai explicit și să fie considerate um, fapte care să poată fi pedepsite penal. Microsoft a plătit uh, un miliard de dolari amendă pentru un uh, caz uh, în domeniul concurenței, dar profiturile făcute de Microsoft în cei 10 ani uh, care au vizat această, această amendă au fost 20 de miliarde. Deci, iată, simplul calcul de continuare acestei strategii de afaceri a arătat că pot să continue chiar plătind amenda. Iată ce înseamnă uh, aplicarea articolului 42. Cred că uh, amenda ar trebui să crească uh, de 10 ori, să fie 20% din uh, valoarea respectivă. Uh, unele companii au resurse enorme și strategii de afaceri din experiența mea personală, încât uh, trebuie să crească pedepsele. În fine, doresc să spun că Uh, de când uh, știm că există un proiect NSA uh, pentru datele criptografice de hărți, știm că controlează doar procesele, dar nu și, ce, nu, nu și agenții economici care vând um, sisteme de securitate deci dacă aceștia ar fi obligați de NSA uh, să introducă anumite programe în echipamentele lor, ei trebuie să spună organelor de reglementare din Uniunea Europeană acest lucru. Deci, încă o dată, aceste companii, dacă respectă legea americană și nu cea europeană, trebuie din nou să fie supuse unor sancțiuni grave. Acum, uh, sper că v-am spus lucruri importante și interesante pentru dumneavoastră și sunt gata să răspund la întrebări. Mulțumesc. Începem cu domnul raportor Claude Moraes. First of all, thank... Mulțumesc. Cred că ne-ați trezit pe toți în această ultimă sesiune. A fost o prezentare excelentă. Vă mulțumesc. Noi am comisionat uh, acest raport și motivul a fost că aveam nevoie de o evaluare strategică a întregii zone. Este, o zonă, este un domeniu complex, nu toată lumea este un expert în acest, în acest domeniu. De aceea am avut nevoie de raportul dumneavoastră. Dumneavoastră a spus că este o situație care evoluează rapid. Chiar dacă facem recomandări strategice și evaluări strategice, s-ar putea să fim în continuare depășiți de evoluția faptelor. De asemenea, ancheta este destul de scurtă. Avem nevoie însă de o evaluare a domeniului și ne bucurăm că ați făcut-o la timp. Chiar dacă unii colegi n-au citit raportul, eu am citit uh, părți din el. Colegii îl pot citi pe măsură ce um, continuăm cu dezbaterile. Pe pagina 27 ne-ați dat uh, opțiuni strategice. Una dintre marile recomandări Bineînțeles, pot pune întrebări cu privire la oricare parte din document. Cred că declarația imediată pe care ați făcut-o a fost foarte onestă și foarte clară. Este corect că există implicare, implicări foarte profunde asupra fiecărui aspect al vieții. Toate afirmațiile dumneavoastră sunt foarte interesante, dar să trec la tipurile de recomandări cu care va trebui să ne ocupăm noi. În primul rând, um, cloudul. În raportul dumneavoastră spuneți, spuneți practic că trebuie să creăm un cloud european. Există vreo șansă ca în Europa să apară un cloud european? Știu că ați mai vorbit despre acest lucru, știu că ați vorbit despre exemplul brazilian. Aici nu mă pricep foarte bine, dar am înțeles că vorbiți despre faptul că brazilienii doresc să păstreze datele în cadrul țării lor. Cum va funcționa acest lucru? Și contrazice acest lucru ceea ce tocmai ați spus, că acest lucru va fi depășit pur și simplu de o altă tehnologie? Sau putem păstra datele în limitele suveranității europene? Apoi ați vorbit despre criptare. Jacob Abemer și alte persoane ne-au vorbit despre criptarea informațiilor. Aici contraziceți totul spunând că este o zonă tehnolo- un domeniu tehnologic. Aveți ceva recomandări care se referă la aceast, acest domeniu tehnologic, ceva util cu care putem rămâne în acest Parlament, pe care să îl introducem în raportul nostru. Nu voi mai continua cu aceste domenii, însă doresc să vă dau o idee cu privire la cum vom folosi noi raportul dumneavoastră? Cred că în cele din urmă, raportul Comisiei din ianuarie 2014 va putea fi folosit de către următoarea legislatură. Nu dorim ca raportul să fie depășit de tehnologie în câteva săptămâni. Doamna Intveld, domnul Foss. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru prezentare, a fost foarte interesantă. Eu aș dori să vă întreb uh, ceva în legătură cu ce ați spus autorităților SUA și anume că uh, criteriile lor de supraveghere sunt valabile și pentru Regatul Unit, putem trage această paralelă. Și apoi, după estimarea dumneavoastră, dacă da și atunci avem negocieri corespunzătoare cu SUA sau cu Marea Britanie. Uh, eu nu știu, nu cred că s-ar putea face ceva similar pentru China sau pentru Rusia sau dacă avem mijloacele de presiune necesare. Aveți informații? Știți dacă s-ar putea face așa ceva? Uh, Uh, apoi ați făcut aluzie la Safe Harbor în textul dumneavoastră, mi se pare foarte important, ca și regulile privind corporațiile, și mi se pare importantă explicația dumneavoastră privind articolul 42 și sancțiunile uh, aferente. La Safe Harbor se pune, bineînțeles, uh, problema că cu SUA avem un astfel de tratat, cu alte state încă nu avem așa ceva și deci în ce măsură în ce măsură putem considera uh, că modificăm principiul safe harbor sau că îl anulăm sau încercăm să mergem mai departe prin alte tratate care poate mm, introduc standarde corespunzătoare? Însă nu știu dacă uh, atunci când ne uităm la alte state putem să acționăm la fel sau nu. Am auzit că calculatoarele produse în China conțin din start un spyware, un astfel de program integrat, practic. Nu știu, sunt uh, astfel de zvonuri și lucruri cunoscute. Mulțumesc. I'll skip myself and speak last. Eu voi vorbi ultima. Îi dau cuvântul lui Ian Albrecht acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte cuprinzătoare asupra acestui studiu. Cred că ne putem concentra pe foarte multe lucruri, dar eu mă, mă voi referi la trei doar. Protecția celor care oferă informație. Este o recomandare importantă în raportul dumneavoastră și este importantă și, pe, și pentru noi. Aș dori să știu ce oportunități reale există să aducem în atenția publicului aceste situații de încălcare a protecției datelor. Nu am înțeles foarte bine acest aspect. Apoi, o a doua problemă. Politica industrială pentru un cloud european, de la pagina 27. Am vorbit despre posibilitățile pe care le avem la dispoziție. Ce putem face din punct de vedere legislativ aici? Însă nu schimbă faptul că amenințarea va rămâne acolo. Chiar există vreo posibilitate să se înființeze un veritabil cloud european și care ar fi cele mai stringente probleme în acest domeniu, în opinia dumneavoastră? Apoi, dezbaterea de partea cealaltă a Atlanticului este foarte importantă pentru noi la ora actuală. Puteți constata cumva anumite tendințe în dezbaterile de politică din uh, SUA în așa fel încât noi să putem aplica presiune asupra Americii. Aceste lucruri ar fi utile și pentru noi în calitate de legislator. Doamna Ernst. Mulțumesc. Am următoarea întrebare. În primul rând, mă interesează problema legată de ceea ce numiți dumneavoastră sancțiuni, măsuri penale. Există propuneri care sunt discutate aici, în cercul nostru, la Parlament, care, bineînțeles, prevăd o uh, uh, creștere a severității. Este însă doar o idee și cum credeți dumneavoastră că ar trebui să evolueze aceste sancțiuni? Doar calitativ sau și cantitativ? Ce posibilități există pentru a introduce reglementări obligatorii? În al doilea rând, nu există niciun fel de protecție și niciun fel de limitare dacă nu ești american. cum am putea să începem un dialog transnațional? Pentru că, până la urmă, încălcarea drepturilor fundamentale este absolut profundă și fundamentală, aș spune, pentru cei care nu sunt americani. Nu se poate lua o măsură în acest sens, sau chiar două, trei măsuri. Cum putem uh, realiza acest dialog uh, pe picior de egalitate? Apoi mă interesează chestiunea uh, așa numiților whistleblower. Uh, cred că ar trebui să se introducă o măsură pentru a proteja aceste persoane care trag un semnal de alarmă. Uh, apoi, în cele din urmă, un sistem european de cloud computing ar fi posibil, nu mă pricep, nu mă pricep la tehnică ca să îmi pot închipui așa ceva, dar uh, există o alternativă? E valabil? Poate îmi spune ceva mai precis. Give myself the floor. Mulțumesc. Acum voi lua și eu cuvântul. În ceea ce privește un cloud european, pare a fi o contradicție în termen. Tocmai ideea de cloud înseamnă că e ceva mare, se folosește toată capacitatea potențială a spațiului virtual. Nu sunt mare fan a ideii de a împrejmui Europa virtual și să refuzăm uh, toate oportunitățile pe care ne le oferă noile tehnologii. Dar trebuie să găsim o metodă de a contracara dominanța americană asupra pieței și să ne asigurăm că devenim mai importanți și mai puternici în cloud. Iată întrebarea mea. Chiar dacă ar exista un gard în jurul Europei, ar fi un nor 100% european, acest lucru nu ar însemna însă neapărat că datele ar fi 100% um, protejate de americani. Nu este doar o chestiune tehnologică, ci și legală. Orice companie. Să spunem că avem o companie care face parte dintr-un cloud european, dar dacă are un, un, um, un birou, chiar și un, o debara de mături în SUA, se află sub jurisdicția americană. Nu doar în acel uh, în acea debara de mături din SUA, ci oriunde altundeva în lume de ar avea un birou. Apoi, o a doua întrebare. În opinia dumneavoastră, ar fi posibil pentru Europa, să zicem pentru Comisia Europeană, folosindu-se de legislația existentă în domeniul protecției datelor să rezolve această problemă? Cred că e posibil. Cred că la ora actuală Comisia este prea sfioasă și nu se folosește pe deplin de puterile pe care le are. Legislația actuală în domeniul protecției datelor, la nivel european, nu ar permite genul de practici la care asistăm. O legislație nouă ar fi mai bună, însă, în opinia dumneavoastră, ar putea legislația actuală să ajute și ea? Și ultima întrebare. Sunteți conștient de, cunoașteți legi asimilare sau identice în statele membre ale Uniunii Europene? Am impresia că uneori le spuneți uh, americanilor că ei fac într-un fel, dar ei ne spuneau că și noi facem la fel. Vă mulțumesc! Voi, întrebe, uh, voi începe cu întrebarea cu privire la cloud. Cred că am anticipat multe dintre aceste întrebări la pagina 22, la punctul 1, 2 și 3. le voi citi. Mă voi referi la ele. Principalul element într-un cloud este faptul că sunt sute de mii de calculatoare care fac operațiuni de calcul. Deci nu este vorba doar de stocare. Se pot uh, se pot uh, procesa informații care sunt decriptate în momentul în care sunt criptate, nu pot fi procesate. Furnizorul trebuie să știe cheia de decriptare. Chiar dacă datele sunt stocate sub formă criptată, în momentul în care se dorește procesarea acestora, furnizorul de servicii trebuie să dețină cheia de decriptare în așa fel încât să poată procesa informațiile și în acest moment intervine un ordin 702 și nu există nicio metodă de ieșire în această dilemă. Există metode de criptare care sunt prea încete pentru a fi relevante din punct de vedere comercial. În domeniul tehnologic nu avem uh, niciun fel de orizont nou în acest sens. Luând în considerare această realitate, singura soluție care ne rămâne este să păstrăm foarte, foarte aproape datele din acest cloud. Punctul 3 de la pagina 32 se referă la Ordinul 702. Personalul și gestiunea firmei europene s-ar plânge mult mai mult de situație și ar încerca să meargă în curți europene să aducă sub atenția jurisdicției europene problema. Apoi acest, acest personal nu ar fi la fel de amenințat, nu s-ar fi simțit la fel de amenințat de uh, spionajul industrial american. Nu voi numi compania, însă există o companie europeană foarte importantă din acest sector care spune că, care spune în um, declarația sa de protecție datelor că își trimite datele în SUA. Există companii care încearcă să izoleze datele, atât fizic cât și juridic. Apoi, mai există diferențe foarte mari între înmânarea datelor pe o tipsie americanilor și uh, capacitatea americanilor de a intercepta uh, fibra, uh, informațiile care sunt transmise prin fibra optică. Software-ul liber este mult mai ușor de, de interceptat decât software, uh, software-ul proprietar. Într-un caz este vorba de un atac țintit, iar în alt caz este vorba de oferirea tuturor informațiilor pe o tipsie. Situația poate fi înrăutățită în momentul în care se analizează uh, regulile obligatorii pentru procesatorii de date, conform noilor regulamente, ar fi un echivalent al oferirii, fără nicio problemă, a informațiilor americanilor. Apoi, ar trebui să ne îngrijorăm cu privire la atacurile țintite, însă aceste situații ar fi echivalente și este evident, chiar și pentru un mirean, faptul că cele două situații nu sunt echivalente. În raportul meu am încercat să subliniez faptul că regulamentul este greșit în mod fundamental și trebuie revizuit. Altfel, nu vom face altceva decât să, de, să ne facem noi înșine mai vulnerabili. Apoi, celelalte întrebări să mai văd un pic. Să încep cu, cu, doamna, cu întrebarea domnului Vos. Situația din uh, Statele Unite și din Regatul Unit. Nu sunt sigur ce ați vrut să spuneți, însă nu am experiență personală în Rusia sau în China. Nici măcar nu cred. Am analizat un pic uh, legislația chineză și cerusească, rusească, rușii de fapt au uh, aderat la Convenția 108. Este foarte interesant, însă nu voi comenta asupra acest lucru. În ceea ce privește Safe Harbor, acest lucru trebuie analizat, trebuie considerat în mod fundamental greșit, defect. La Washington ne-am întâlnit cu același grup de revizie ca și domnul Nemeț și am întrebat dacă doresc să facă această conversație confidențială. Ce au spus ei? Ei consideră că Safe Harbor este un acord pur comercial și nu consideră că există niciun fel de restricție în Safe Harbor în momentul în care e vorba de accesarea acestor date pentru um, rațiuni de securitate a statului. Iată care este înțelegerea lor. Cum am reușit noi în Europa să răstălmăcim, să fim atât de, de derutați. Ce, unde, unde nu a mers bine? Trebuie să evităm acest lucru. Safe, mode, Safe Harbor nu trebuie să fie luat drept uh, model pentru nimic ce mai dorim să facem. Apoi, întrebarea cu privire la suveranitate mai ales gândindu-ne la situația la situația din Brazilia, există acest, această sintagmă de a balcaniza internetul. Vom balcaniza oare internetul? Cred că este o falsă problemă. Se vorbește despre o situație de cenzură în care vorbim despre restricționarea obligatorie a accesului internet. Însă se vorbește despre instituții și utilizatorii utilizatorii europeni sunt invitați să folosească serviciile acestora. Este vorba despre o alegere. Este vorba despre un consimțământ al utilizatorilor. Mie mi-ar plăcea să se pună capăt felului în cale organizațiile guvernamentale, ca, or, ca organizațiile guvernamentale, să mai decidă cui să îi le trimită. Ar trebui să discutăm despre acest lucru și să încheiem această practică, fără ca utilizatorul final, utiliza, um, proprietarul datelor să mai știe unde îi merg informațiile. Noi vorbim doar despre creșterea capacității europene, în așa fel încât indivizii să poată lua decizii mai informate. În ceea ce privește criptarea, cred că este un punct foarte important. Utilizarea informațiilor până la dezvăluirile cu privire la Bull Run a fost foarte vulnerabilă. Algoritmii fundamentali de criptare nu au fost încă sparți, însă acum două săptămâni, furnizorul principal de uh, soluții de securitate, laboratoarele RSA, au afirmat că produsul lor principal a fost să se baza pe un generator de numere uh, aleatoare. Încă nu putem să spunem care este care vor fi evoluțiile pe viitor. Cred că riscurile cele mai mari au avut loc la nivelul principalilor furnizori de software proprietar. Nu este vorba de un panaceu. Eu însă cred că ar trebui să uh, favorizăm soluțiile open source, mai ales în ceea ce privește hardware-ul. Trebuie să fim mai circumspecți cu privire la anumite produse. Ce am mai uitat? Mai avem o rundă de întrebări. Dacă am uitat ceva, vă rog să îmi spuneți. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la a doua rundă de întrebări. Trei persoane au uh, solicitat să intervină, doamna Romera, Lopez, domnul Weidenholzer și doamna Morvai. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci acești trei colegi. Doamna Romero Lopez. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Bowden. Cred că vă amintiți că ne-am mai întâlnit ultima dată când am avut posibilitatea de a aduce modificări legii protecției datelor. Am reluat anumite amendamente care încercau să combată niște probleme apărute în cadrul situației cloudului, mai ales situația subcontractanților, pentru că realmente întreprinderile și furnizorii sau subcontractanții acestora Uh, se ocupă de cloud și e cam ciudat să vorbim despre un cloud pentru că nimeni nu știe unde se află aceste date, dar știm cu toții că sunt tratate de niște subcontractanți ai marilor întreprinderi. E posibil ca aceste întreprinderi cloud să intre în același uh, regulament, sub aceleași reglementări ca și întreprinderile principale care subcontractează către aceste întreprinderi mai mici, se pot controla aceste întreprinderi pentru că este o procedură pe care am mai uh, utilizat-o, dar nu știm în ce măsură este utilă și reprezintă un răspuns suficient. Pentru că în Europa există multe întreprinderi care activează în acest sistem de cloud, dar uh, de obicei au aceleași obligații de a respecta reglementările în vigoare. În al doilea rând, o întrebare care se referă la articolul 42 din uh, tratatul privind FISA și este o clauză anti-FISA. Am auzit multe informații în această vară referitoare la competențele întreprinderilor și am auzit și comentarii ale doamnei Reding ce vizau dificultatea de a ă, pune în aplicare corect regulamentul, și anume acordul implicit. Dacă întâlnim dificultăți pe această axă a protecției datelor, așa cum se întâmplă și cu cazul consimțământului explicit, e clar că vom avea dificultăți și mai mari când vine vorba de aplicarea articolului 42. Și iată acum și întrebarea mea. Ar fi posibil să facem referire la formularea actuală a articolului 42? Ce ne sugerați? Adică trebuie să menționăm state terțe dacă nu există un acord anterior cu privire la protecția datelor și la supraveghere? Pentru că dacă da, ar însemna că am putea anula completă, rezilia anumite acorduri. Și aș mai avea încă o întrebare. Ce lipsește este o autoritate de supraveghere a datelor. Pentru că avem o lege a protecției datelor, care creează un consiliu, dar care nu are niciun fel de competență. Poate că ar trebui să avem o autoritate chiar competentă în acest domeniu și atunci ea ar putea să adreseze întrebări de acest gen. Ar fi deci posibil să avem o astfel de soluție, pentru că altfel nu știu ce se poate face. Vă rog frumos să-mi răspundeți oricum, vă mulțumesc. Că aș vrea să știu dacă în uh, legătură cu această clauză anti-FISA fac ceea ce trebuie, pentru că, sincer, renegocierea tratatelor este un lucru foarte complicat și vedem că, până la urmă, pentru americani, acest lucru nu se schimbă nimic. Președinta întrerupe. Domnul Weidenholzer, mulțumesc, am să mă exprim foarte succint. Am început prin uh, a asculta pe uh, experții transatlantici care ne prezentau această situație. Pe mine mă interesează dacă și în documentul dumneavoastră se pornește de la aceeași premisă. Pentru că eu am cumva impresia că există o nouă prăpastie digitală între America și restul lumii. Iar uh, întrebarea mea este următoarea. Credeți că Credeți că noi, cu pachetul nostru de protecție a datelor de aici, am reușit să uh, acoperim această prăpastie? Și ce credeți dumneavoastră că ar trebui făcut în acest sens? Mulțumesc. Doamna Morvai, ultima întrebare. Mulțumesc foarte mult. doresc să îi mulțumesc uh, domnului Bowden, o persoană care a lucrat timp de mulți ani la Microsoft în calitate de consultant. Aș vrea să uh, vă, să vă întreb ce se întâmplă într-un stat membru se poate ca un stat membru să facă apel doar la softuri create local sau uh, este nevoit orice stat, dacă organizează, de exemplu, alegeri, să cumpere softuri foarte scumpe care vin la pachet uh, de la Microsoft? Sau ce posibilități există? Pentru că știm că Microsoft a încheiat un acord strategic cu anumite state și a primit astfel exclusivitate. Programele sale sunt singurele utilizate în justiție, în educație și așa mai departe. După părerea dumneavoastră, credeți că acest lucru este periculos? Dată fiind legătura existentă între Microsoft și securitatea națională a Statelor Unite, credeți că acest stat membru la care mă refer uh, e normal să-și ofere practic pe tavă datele serviciilor de uh, informații din SUA sau din alte state, dat fiindcă Microsoft practic uh, asta face, el se află într-o situație foarte specifică. M-ar interesa opinia dumneavoastră și dacă se poate, uh, vă rog să nu uh, eludați răspunsul. Domnule Baudan, aceasta a fost ultima întrebare. Cred că, în primul rând, am să mă refer la competențele existente în cadrul regulamentului existent 9546. Dacă discutăm despre Safe Harbor, Autoritățile de protecție au competențe de pline în cadrul legislației existente și uh, au chiar suficiente motive, date fiind uh, datele făcute publice până acum, să închidă orice fel de companie care practică safe harbor. Mai mult, Comisia are competența și are suficiente motive ca să închidă complet utilizarea de safe harbor în general. Uh, nu mai e nevoie de legislație suplimentară, Comisia ar putea face acest lucru mâine și eu cred că ar și trebui să o facă. La fel, contractele model redactate de Comisie din 2001, acestea au uh, forța de a revoca validitatea acestui principiu chiar de astăzi și eu cred că ar trebui să o facă pentru că, după părerea mea, acest uh, raport a arătat că aceste prevederi tolerează supravegherea de către agenția, agențiile unui stat terț unde se poate ajunge, de aceea am, am insistat eu atât asupra articolului 42, este nevoie să intervină aici consimțământul, pentru că dacă nu vom avea un alt fel de acord structural cu SUA, tot ce ne rămâne este consimțământul. Însă ce cred eu este că ar trebui să avem o strategie dublă. Pe de o parte să sporim conștientizarea politică și să uh, excludem orice fel de transfer de date, cu excepția celor ce beneficiază de consimțământ și, pe de altă parte, să uh, acționăm la nivel de cloud. Astfel vom crea un clește asupra SUA, pentru că vom uh, lucra prin uh, opinia publică. Vom vedea că societățile de libertăți civile și organismele comerciale care fac lobby pentru a se reduce uh, dreptul la viață privată al europenilor, vor începe să facă lobby pe lângă guvernul american să-și reducă intervențiile în supraveghere. Trebuie să vă spun că astăzi nu suntem realiști dacă considerăm că în dezbaterea publică din America contează vreun pic interesele noastre sau ale restului lumii. Am numărat de câte ori sunt menționate aceste interese. Am urmărit îndeaproape dezbaterea din America. Și în ultimii 10 ani, până acum vreo 3 luni, și credeți-mă că nu glumesc, a existat un caz de menționare a drepturilor europene sau a non-americanilor. A fost o referire într-o comisie a Congresului. În ultimele trei luni au existat trei astfel de referiri. Una făcută de Human Rights Watch, apoi una legată de domnul Snowden și încă una a unui uh, uh, avocat pe drepturi civile. Nimic în Congres. Deci avem multe de făcut dacă vrem să ne reprezentăm uh, atitudinea europeană. Trebuie să mergem în SUA, trebuie să avem delegații de parlamentari, de reprezentanți ai societăților pentru drepturi civile și libertăți, să participe activ la dezbaterea publică din SUA, fiindcă, sincer, astăzi suntem complet absenți. În ceea ce privește subcontractarea, acest subiect e unul foarte tehnic, dar este și foarte important. Dacă uh, abordați situația din punctul de vedere a unui avocat, al unei companii și analizați ce se întâmplă cu subcontractarea și așa mai departe, e extrem de complicat. De aceea, Comisia are intenția să standardizeze contractele cloud și nu pot decât să vă spun că e un mare domeniu de incertitudine actualmente. Uh, posibilele soluții reprezintă cam 10% din ce ne am trebui și nu uh, trebuie să uităm așa ceva ce mai era. V-am mai spus că autoritățile de protecție a datelor au, după părerea mea, competențe de a uh, aplica legislația existentă încă de pe acum. Și revin la ceva ce am mai spus, și anume, autoritățile de protecție a datelor, inclusiv cea de nivel, cea de nivel european, unde au fost până acum în dezbatere? Eu sunt critic și vă spun că nu au acționat deloc nu au ținut cont de avertizările pe care le-am dat și eu și alții, atât în legătură cu Safe Harbor și, uh, de asemenea, în ultimii doi ani, pur și simplu au dormit în front. Și eu cred că ar fi foarte util ca comisia dumneavoastră să invite autorități specifice de protecție a datelor ca să vină să dea socoteală despre ce au făcut în legătură cu aceste dosare în ultimii doi ani și să justifice inacțiunea, pentru că nu au acționat, deși aveau competența să o facă. Încă o dată nu am menționat în recomandările mele idei specifice de reformă a autorităților și acordurilor de protecție a datelor și de supraveghere a acestora. Poate că ar trebui să existe un comisar al cetățenilor ales cu un mandat special care să reprezinte interesele individuale. Aș face o mică digresiune există o mare deficiență peste tot la capitolul de incompetență tehnică a autorităților de protecție a datelor. Din 2000 de uh, angajați la aceste autorități în Europa, sunt doar câțiva care au o brumă de cunoștințe tehnice și nimeni, în afară de o persoană sau două, uh, nu are uh, diplome de masterat în uh, acest domeniu specific. Practic, noi am creat o organizație uh, Uh, care se ocupă de un subiect la fel de dificil ca uh, controlul tehnic al avioanelor și în loc să începem cu ingineri, am început cu 99% funcționari, birocrați. Nimeni nu ar crede că e posibil așa ceva, dar așa e în domeniul regulamentului de protecție a datelor. Eu cred că ar trebui să introducem un contingent aici, o cotă. E un instrument destul de bond, dar e tot ce putem să facem. Cred că la aceste autorități ar trebui să existe obligația de a angaja 25% specialiști experți. Pur și simplu, uh, aceste autorități nu funcționează și nu trebuie decât să vă uitați la cum nu au acționat ca să vedeți în ce hal sunt. Revenind acum la rezultate. The, um, the report, have I given it to the... Raportul, dacă l-am transmis grupului de experți transatlantic, îmi pare rău, nu l-am transmis pentru că eu nu știu cine sunt acești uh, experți. Nu cunoaștem numele lor, nu sunt publice. Cred că domnul Nemitz a primit o copie a raportului meu, poate o va transmite și celorlalți, însă, în general, este deplorabil că acest grup de experți, ca și la cele din trecut, nu știm cine sunt, nu știm de unde vin și ce expertiză au. Poate că ar fi bine pe viitor, însă, să știm ceva despre ei. În ceea ce privește rolul uh, Microsoft în industria cloud și în uh, blocarea softurilor, cred că la asta vă refereați, într-adevăr, dacă ne gândim la 2008-2009, pe undeva Uh, rapiditatea cu care dorea Microsoft să acționeze în domeniul cloud, pentru că știți că lucrăm acolo la vremea respectivă și cunosc bine ce s-a întâmplat, deci Microsoft a insistat atât asupra cloudului pentru că voiau să-și transfere clienții în cloud înaintea concurenței. Pentru că dacă aveau să o facă, dacă reușeau să o facă, își puteau păstra aceste softuri blocate de tip lock-in și deci nu permiteau uh, clienților lor să plece, practic, la concurenți. Ar trebui să existe o politică mult mai uh, severă pentru a împiedica astfel de practici, pentru că momentan există multă naivitate în domeniul uh, autorităților de reglementare, în domeniul concurenței și nu se împiedică astfel de jocuri strategice pentru a păstra astfel de programe blocate. Cred că ar trebui să mai revin și la whistleblowers, la cei care trag semnale de alarmă Cred că vă veți aminti că în februarie, după prezentarea mea, am fost rugat să pregătesc niște recomandări referitoare la whistleblowers și, într-adevăr, s-au depus câteva amendamente. Cred că le vom discuta în octombrie. Amendamentele respective sunt bune. Eu am propus în februarie un pachet puternic și vă propun să îl consolidăm și mai mult. E vorba de a putea garanta cuiva azil și imunitate în cadrul acestui pachet. E păcat, cred că pachetul azil tocmai a fost uh, finalizat recent și cred că ar fi fost uh, documentul ideal unde să introducem specific protecția pentru whistleblowers. Ce mai pot să spun? Cred că va fi nevoie de multă inventivitate și studii juridice ca să ne asigurăm că acești whistleblowers sunt uh, în siguranță, pentru că problema este că nu putem spera ca viitorii uh, actori din uh, whistleblowing vor fi la fel de altruiști ca domnul Snowden. Ei vor risca foarte mult dacă sunt în SUA sau nu pot fi căutați și urmăriți, fac obiectul predărilor extraordinare și al răpirilor și sunt căutați pe la aeroporturi și așa mai departe. Deci va fi nevoie ca ei să fie foarte bine plătiți ca să poată trăi într-o semi-normalitate restul vieților lor după o astfel de decizie incendiară. Dar trebuie să creăm Trebuie să creăm ceva care să-i stimuleze, pentru că numai dacă facem așa ceva, va crede SUA că nu trebuie să se introducă, să se uh, bage în astfel de activități. Doamna Morvai cred că vrea să revină. Da, mă scuzați, cred că nu a fost din cauza uh, interpretării, nu știu din ce cauza a fost, dar cred că nu m-ați înțeles bine, așa că am să repet în limba engleză. Întrebarea mea era dacă există sau nu există pericolul ca dacă se folosesc softuri Microsoft de către guverne, în administrația publică, în justiție și așa mai departe, NSA poate să spioneze, ca să spunem lucrurilor pe nume, respectivul guvern prin sistemul Microsoft, cumva pe ușa din spate. Pentru că cunoaștem acordul dintre Microsoft și NSA, deci dacă un guvern utilizează în mod explicit softuri Microsoft, înseamnă că acel guvern este expus la spionaj? Cred că întrebarea e clară, domnule Bowden, vă rog. E greu să răspundem la această întrebare. Vă pot da un răspuns uh, scurt și anume că eu nu mai am încredere în uh, softurile Microsoft. Eu mi le-am șters pe toate din sistem acum 15 ani și acum folosesc 100% softuri freeware. Din perspectiva unui guvern, într-adevăr, cred că uh, este îndreptățit ca un guvern să se teamă mai mult de Microsoft decât de softuri freeware, însă e greu să explicăm de ce. Uh, de multe ori, ce cred oamenii că sunt ușițe din DOS la Microsoft, nu sunt ușițe din DOS. Adevăratele metode folosite de ei sunt mult mai subtile ca să vi le explic aici. Mulțumesc! Ajungem astfel la finele reuniunii noastre. Mulțumesc foarte mult pentru că uh, ne-ați împărtășit uh, din experiența dumneavoastră. Ultima parte a reuniunii este dedicată remarcelor de încheiere din partea raportorilor sau nu, domnule raportor? Cred că toată lumea se va bucura să audă că uh, remarcele mele se află pe calculatorul meu care se află un pic mai încolo. Deci nu vi le citesc, dar încerc. Pot să spun doar câteva lucruri? Poți să, puteți să spuneți ce vreți. Dar vreau să-i mulțumesc lui Casper Bowden și de asemenea domnului Jefferson și colegilor de la sesiunile anterioare. Cred că astfel de sesiuni merită toată atenția noastră, Vreau să mulțumesc deputaților care au venit, pentru că cred că aceste sesiuni ne vor ajuta să realizăm un raport mult mai bogat. Aș vrea să spun și câteva lucruri despre sesiunea de azi dimineață deputaților, pentru că ce s-a întâmplat azi dimineață a fost că s-au discutat subiecte fierbinți cu Comisia și, în mod evident, nu am primit răspunsurile la întrebările legate de SWIFT și scrisoarea trimisă secretarului de stat. Deci vom uh, continua să urmărim această chestiune. Va trebui să discutăm din nou cu Comisia. Sigur că au rămas lucruri nerezolvate și în legătură cu Europol. Cred că va trebui de asemenea să le monitorizăm pe viitor. Vom lua notă de toate acestea și în al treilea rând aș vrea să mă mai refer la chestiunea reuniunii Belgacom GCHQ, care va avea loc pe 3 octombrie probabil. Nu vreau să trag concluzii politice, pentru că noi de aceea facem o investigație, eu nu vreau să introduc aspecte politice aici. A, a, acestea sunt cele trei lucruri pe care doream să le menționez și cred că am să mă opresc aici, pentru că dacă mai uh, insist, oamenii o să obosească, cred că toată lumea vrea să plece. În orice caz vreau să mulțumesc tuturor pentru sesiunile de astăzi, care au fost foarte lungi și mulțumesc tuturor celor care au participat și celor care au rămas până la capăt. Domnul Bronz a pus o întrebare legată de 3 octombrie. Reuniunea din 3 octombrie va fi una dedicată Belgacom și acuzațiile, acuzațiilor conform cărora Belgacom a fost infiltrată de GCHQ. Am invitat autoritatea belgiană de supraveghere a protecției datelor și reuniunea va avea loc în 3 octombrie la solicitarea raportorilor din umbră și a altor membri. Doamna Morva, e un punct de procedură pentru că dorim să încheiem reuniunea. Da, un punct de procedură. Aș vrea să știu dacă va avea loc o reuniune de investigație. Aceasta este una din întrebări. Și a doua, politicienii neafiliați pot să fie membri din delegația care va merge la Washington, pentru că eu sunt una din deputatele neafiliate, nu sunt membră în niciun partid, dar aș dori să merg. Vorbim foarte mult despre transparență, deci voiam să pun această întrebare. Da, e clar. Vom avea o reuniune luni 30 septembrie după amiaza la 3, de la 3 la 6.30 și în primul rând va avea loc un schimb de opinii cu societatea civilă din SUA, iar a doua sesiune se va referi la whistleblowers și la protecția juridică pentru aceștia. În 30 septembrie, în ceea ce privește a doua întrebare, acest lucru va fi stabilit de către coordonatorii comisiei. Nu cred că vom lua această decizie aici și acum, însă coordonatorii vor discuta subiectul și, după cum probabil știți, se uh, dezbate foarte mult cu privire la uh, componența acestei delegații. Nu sunteți singura care dorește să participe, însă discutăm. Just, uh, I was just... Domnul Moraes, vreau doar să îi spun, doamne președinte, că proiectul de listă de audieri este în dosarele dumneavoastră, deci puteți să vă planificați agenda. Și probabil că se va schimba această listă numai la cererea raportorilor din umbră și a uh, deputaților. De exemplu, chestiunea SWIFT care tot revine. Ok, thank you. Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nimeni nu mai are nicio întrebare arzătoare, Vreau să vă mulțumesc tuturor, președinta mulțumește și interpreților, dar Ian mai are o întrebare arzătoare. Foarte repede, Ian. Da, este o întrebare ce ține de cazul Belgacom. Aș vrea să știu dacă vor fi și reprezentanții guvernului britanic sau nu. Ă, secretariatul, nu mai folosesc prenume, pentru că sună prea familiar, secretariatul a trimis uh, din nou mesaje și astăzi reprezentanților britanici. Voi verifica și voi informa pe raportorii din umbră imediat ce știu mai multe. Mulțumim tuturor! Președinta mulțumește interpreților o seară bună!